morbidity and mortality să uh, acționăm ca un susținător și promotor al acestui sistem, dar nu ca uh, organ de reglementare. Noi propunem să creăm un mediu în care uh, sistemul alternativ de soluționare a disputelor să se poată dezvolta, să poată înflori pe baza uh, propriilor merite. Pentru introducerea acestui sistem este posibil să avem nevoie de uh, timp mult, dar aceasta, de un timp lung, dar acesta este modul de a uh, merge înainte. Vă mulțumesc! Uh, well, thank you very much indeed, Minister, for those... Mulțumesc uh, foarte mult, domnule ministru, pentru aceste idei uh, foarte profunde și foarte interesante și mai ales ele vin din partea unei persoane care a lucrat în sectorul respectiv. Comisia noastră a mers uh, în Ungaria, au cunoscut reprezentanții uh, autorității de protecție a consumatorului și am fost mulțumit să vedem că acolo sunt oameni foarte competenți. Acum, după uh, introducerile pe care le-am auzit, îi voi da cuvântul doamnei Paula Tesoricogi, care poartă răspunderea administrativă a acestui proiect. Îi dau cuvântul. Mulțumesc mult, Malcolm. Uh, eu sprijin de mult timp acest dosar. ADR a fost întotdeauna o temă principală în ceea ce privește protejarea consumatorilor. Am reușit acum ca să facem ca această propunere să fie una strategică în munca Comisiei. Eu mă ocup de politici în ceea ce privește consumatorii, hrana și e ceva ce noi numim strategic în comisie și acest lucru arată cât de importantă e tema pentru noi. Așa cum a spus domnul comisar Dali, noi considerăm că dacă ne dorim să avem o piață internă eficientă și funcțională, atunci trebuie să muncim alături de consumatori. Trebuie să găsim o modalitate bună astfel încât să ajungem la soluții alternative de rezolvare a litigilor, soluții rapide, ieftine și simple în cazul litigiilor cu comercianții. Și pentru mediul de afaceri, această cale ar fi una foarte bună prin care să-și poată menține reputația pe piață pentru că uh, piața are două picioare. O parte importantă sunt consumatorii și cealaltă afacerile. Și dacă nu există un echilibru între ele, piața nu funcționează. Așa cum a spus și domnul uh, comisar, analizăm consultarea și sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvăm, de exemplu cât poate fi crescut gradul de conștientizare, dacă ADR poate să devină un instrument obligatoriu, cum se poate finanța acest sistem ADR. Există încă multe întrebări care au nevoie de un răspuns în timpul consultărilor. Așa că ne vom folosi de consultare în Uniunea Europeană și de dezbaterea care va avea loc astăzi, așa că îți mulțumesc din nou, Malcolm, pentru sprijinul acordat. Uh, uh, Așteptăm să lucrăm împreună la aceste viitoare proiecte. Văd că ești foarte entuziasmată și aștepți rezultatele consultării. Acum voi da cuvântul doamnei Evelyn Ternin, care va deschide următoarea parte a reuniunii noastre. Încă nu am vorbit despre tehnologie, dar vreau să spun că eu mă, ne vom ocupa, eu mă voi ocupa cu împărțirea timpului. Există limite foarte bine stabilite în Parlamentul European, așa că fiecare trebuie să se încadreze. Vom avea contribuția câte 5 minute. Veți vedea că vă va apărea timpul rămas, doamnă moderator, îl veți vedea pe ecran în fața dumneavoastră. Puteți să folosiți și ciocanelul meu dacă doriți, dar cum credeți? Doar să le reamintesc colegilor care se vor pierde în prezentările lor să știe că trebuie să se încadreze în timp. Și acum vă dau cuvântul. Mulțumesc! E o onoare pentru mine să mă pot ocupa de împărțirea timpului acum. Mă simt onorată să mă aflu astăzi aici la o reuniune atât de importantă, într-un moment foarte important în care se iau uh, decizii foarte importante în ceea ce privește Single Market Act și piața unică. În cadrul LIMCO s-a discutat despre trei rapoarte foarte importante, însă în această după-amiază ne vom concentra pe ADR, soluționarea alternativă a litigilor. E o temă foarte importantă pentru consumatori. Avem o paletă largă de consumatori în Uniunea Europeană, însă dacă aceștia nu își văd puse în vigoare legile, totul rămâne la nivel teoretic. Am auzit deja câte câte ceva despre ADR, că mai există și probleme, de exemplu, gradul de cunoaștere a acestui sistem. Consumatorii uh, nu se adresează unor organisme care fac parte din ADR. Consultarea s-a închis uh, ieri și astăzi dorim să auzim părerile, în primul rând, a membrilor Parlamentului European și apoi a părților interesate și apoi a tuturor celor prezenți în această cameră. Acum îi voi da cuvântul domnului Schwab, care este un membru al Parlamentului European și face parte și din Comisia pentru Piața Internă și Consumatori și acesta se ocupă îndeaproape cu această temă importantă. Vă voi da cuvântul să ne spuneți ce credeți dumneavoastră despre ADR. Această primă discuție se va concentra pe problemele cu ADR, iar următoarea parte pe viitorul acestor sisteme. Mulțumesc mult, uh, doamnă Terin, vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să vorbesc astăzi aici. Cred că trebuie să fiu uh, concis. Cred că aceasta e poziția PP-ului în Parlament și anume Piața înseamnă încrederea consumatorilor și de aceea trebuie să abordăm comerțul într-un mod mai transparent, mai ales în ceea ce privește comerțul pe internet. Aici, soluționarea alternativă a litigilor este foarte importantă. Discuția pe care o avem astăzi în legătură cu ADR este una care ne este de ajutor pe mai multe niveluri. Acest tip de soluționare nu este foarte birocratic și oferă puncte uh, bune pentru fiecare parte implicată. Aceste sisteme pot să funcționeze la nivel transfrontalier, fără să se ajungă la următoarea întrebare, dacă Uniunea Europeană are sau nu competența de a legifera în ceea ce privește sistemele colective de adresare, pentru că acestea se bazează pe acorduri de obicei. E de asemenea o soluție rapidă atât pentru consumatori cât și pentru mediul de afaceri. Să vină cu o soluție la un cost foarte restrâns și acest lucru e unul foarte bun. În Uniunea Europeană există un anumit număr de instituții, mai ales sub uh, mandatul domnului Dali, care pot fi dezvoltate în acest uh, sens. O parte din uh, rețeaua ECC în Kiel a arătat că există un anumit număr de cazuri, mai ales în ceea, în ceea ce privește comerțul pe internet și ne arată cum pot fi ajutați consumatorii în ceea ce privește informațiile și direcționați spre mecanismul ADR corespunzător. Acest sistem ICC va, va juca un rol foarte important în discuții. Totuși mai există niște provocări la care trebuie să se răspundă. Cum să ne asigurăm că va exista o structură transparentă în toate statele membre? Știm că acest aceste sisteme nu există peste tot în Uniunea Europeană, dar dacă ne dorim ca cetățenii să aibă acces la ele, atunci e nevoie de o structură în întreaga Uniune. Apoi, cum putem să evităm aceeași rezolvare pentru toată lumea? Fiecare cetățean trebuie să aibă un acces bun și deschis la aceste sisteme. Un punct important e imparțialitatea acestor mecanisme ADR. Avem nevoie de un sistem în cadrul căruia interesele consumatorilor să fie cele mai importante și nu structura ca atare. De aceea aștept comentariile din această după-amiază, astfel încât poziția noastră să fie una și mai clară. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumim, domnule Șva, pentru uh, tot ceea ce ne-ați spus acum. Vă mulțumesc și că v-ați încadrat în timp, astfel încât nu a trebuit să mă folosesc de ciocănel. Și acum îi voi da cuvântul doamnei Guins, care este director general BEUC, o organizație care reprezintă uh, asociațiile de consumatori. Majoritatea asociațiilor de consumatori se ocupă de această temă, este una foarte importantă pentru ei și de aceea ne-ar interesa să ne spuneți de ce considerați dumneavoastră că mecanismele ADR nu și-au atins potențialul maxim pentru consumatori până acum. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să știu dacă pot cumpăra cele două minute pe care nu le-a folosit domnul Schwab mă scuzați să trecem la lucrurile importante. Vă mulțumesc că mi-ați oferit astăzi uh, această posibilitate de a participa la această reuniune și să vă vorbesc din perspectiva consumatorilor. Trebuie să știți că există foarte multe cazuri în care consumatorii sunt, nu sunt satisfăcuți de rezultatul litigiilor. Cu asta ne confruntăm noi în fiecare zi și asta este partea pe care am analizat-o în cadrul schemelor. E important să spunem că organizațiile de consumatori văd ADR ca pe o, una, o unealtă importantă atunci când vorbim despre drepturile consumatorilor vine cu alte avantaje față de cele tradiționale. Asta dacă sunt implementate așa cum trebuie și se folosesc toate avantajele oferite de sistemul ADR. E important să spunem că cuvântul cheie e alternativă, adică există întotdeauna o alegere, nu e o înlocuire a apelării la instanțe pentru că apelarea la o instanță vine cu niște garanții pe care ADR-ul nu le oferă și anume accesul la justiție. De aceea le cerem politicienilor să investească în uh, ADR acesta să fie cât mai uh, eficient e posibil dar în același timp trebuie să se țină cont în continuare și de uh, cealaltă parte și anume cea care ține de tribunale. Însă acesta e un alt subiect. De ce nu și-a atins potențialul maxim ADR-ul? În primul rând, a spus și domnul uh, comisar Dali, consumatorii nu știu că există aceste sisteme ADR, nu vreau să repet acest lucru. Pe lângă faptul că nu sunt conștienți de existența lor, e, există și un grad de confuzie, pentru că există foarte multe denumiri diferite, diferite sisteme, așa că consumatorii se pierd printre aceste scheme diferite. O dificultate pe care o întâlnesc uh, consumatorii. De obicei, când depun o cerere în cadrul companiei cu care au o problemă, de multe ori se face o confuzie între această cerere dată acolo și schema ADR. Dau și un exemplu. Știu că se află aici în uh, cameră, dar o companie franceză are un sistem de cereri, de depunerea plângerilor, are un sistem numit mediator, dar acesta face parte din companie. În Franța, Parlamentul are și le mediator de energie, o autoritate publică. Deci deja intervine confuzia. De aceea politicienii trebuie să ajute consumatorii să le fie mai clar aceste sisteme, poate chiar să vină cu un model de informații prin care uh, schemele ADRS să poată să fie comparate și aceștia să fie ghidați în ceea ce privește denumirile. Și apoi încă o observare care se leagă de prima. Dacă comercianții nu se folosesc de aceste scheme, e clar că nici consumatorii nu le cunosc. Dacă comercianții le-ar folosi mai mult și consumatorii le-ar ști. Cum a spus domnul Dari, doar 40% dintre comercianți cunosc existența acelor sisteme și mulți dintre ei nu o folosesc. De ce? Pentru că nu sunt stimulați să folosească asemenea sisteme. Ei știu foarte bine că un consumator nu se va adresa unei curți și dacă am spune că se va ajunge la tribunal dacă nu se folosește sistemul ADR, poate că așa i-am putea încuraja mult mai mult. Apoi, în ceea ce privește lipsa de ajustare a companiilor, există anumite scheme ADR care sunt uh, obligatorii și altele nu sunt obligatorii pentru comercianți, așa că totul rămâne la latitudinea lor. Bineînțeles, există companii care se aliniază și respectă aceste standarde, însă altele nu. Pur și simplu se ajunge la întârzieri foarte mari, se trece prin întreaga procedură, dar până la urmă tot nu se ajunge la un rezultat. Și acest aspect este foarte important, politicienii să uh, facă un sistem prin care să comercianții să fie obligați să apeleze la schemele ADR. Sunt uh, puțin mai optimistă în ceea ce privește autonomia în ceea ce privește soluționarea alternativă a litigilor. Desigur, trebuie să existe multă libertate pentru sistemele ADR să se poată organiza singure. Însă, trebuie să fie niște cerințe care trebuie îndeplinite și respectate, astfel încât consumatorul să se bucure de încrederea de care are nevoie. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, doamnă Heyens. Vă mulțumesc că ați spus uh, cât de importantă e, e gradul de cunoaștere al consumatorilor, complementaritatea. E, într-adevăr, un mecanism foarte important, mecanismul ADR. Și acum voi da cuvântul lui domnului Greh, care este membru al Parlamentului European și membru al Comisiei IMCO și acesta a redactat raportul în ceea ce privește piața unică pentru, piața unică pentru consumatori și cetățeni. Rolul cetățenilor și consumatorilor în, pe piața unică e aici subliniat și se ajunge și la problemele ADR și gradul uh, scăzut de conștientizare. Foarte puțin consumatori știu de existența acestui sistem. Așteptăm să auzim părerea dumneavoastră. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să încep prin a spune că sunt de acord cu domnul comisar și domnul ministru. Cetățenii europeni înțeleg foarte puțin și cunosc foarte puțin acest sistem în Europa. Cred că doar un procentaj redus de cetățeni știu cum să depună o plângere la un astfel de organism ader. Unii nici măcar nu știu că există astfel de căi de atac. Schemele coerente și coordonate de soluționare a litigiilor nu sunt înființate acolo unde trebuie sau nu funcționează eficient pentru a oferi cetățenilor un mecanism de soluționare în afara instanțelor care să fie eficient. Planul de acțiune al Europei pe acest subiect prezintă peisajul diferit pe care îl avem în prezent. Există multe, multe obstacole care rezultă din lipsă de informații, sistem fragmentat, lipsa de inițiative legislative și lipsa armonizării. Toate acestea nu fac decât să pună bariere în calea cetățenilor care au astfel de probleme. Un sistem european ar crește nivelul de siguranță și de încredere al cetățenilor, mai ales în cazul cerora Uh, care se confruntă cu astfel de activități transfrontaliere zilnic. Deși uh, procesul colectiv nu este un subiect pe care îl discutăm astăzi, cred că formula pentru un sistem ADR complet trebuie să includă și un astfel de sistem, un astfel de mecanism de proces colectiv. Pentru ca un pachet ADR să fie sprijinit de cetățenii europeni, trebuie să uh, existe și un astfel de sistem de proces colectiv la nivel european, așa cum s-a aprobat prin rezoluția Parlamentului adoptată în mai anul trecut. Mai mult, într-o structură ADR europeană, trebuie să se includă structurile existente, structurile ECC și FIN Network. Acestea trebuie să aibă fondurile și resursele necesare pentru funcționarea eficientă, pentru a putea crea o strategie și orientări și pentru a integra sistemul de informare referitor la piața internă și procesul de evaluare reciprocă. Deci toate acestea trebuie să fie incluse în propunerea ADR. Trebuie apoi să se clarifice dacă aceste uh, scheme vor include și tranzacțiile B2B și tranzacțiile B2C. În raportul meu pentru o piață unică am solicitat crearea unui mecanism mai bun care să revizuiască modul în care cetățenii, consumatori și IMM-uri pot să-și exercite drepturile și am solicitat Comisiei să creeze o strategie axată pe obiective care să reia problemele cu care se confruntă cetățenii și IMM-urile când se implică în tranzacții transfrontaliere. Doamnă președinte, înțeleg că acest subiect este unul foarte sensibil și complex, chiar și la nivelul comisiei. În consecință, orice sistem care va fi adoptat trebuie să garanteze protecția împotriva abuzurilor și comportamentelor neadecvate. Nu putem să mai avem seminarii și alte întâlniri teoretice și să nu facem nimic, să așteptăm doar comisia să acționeze. Și de aceea salut uh, implicarea comisarului Dali și îmi exprim speranța că acest dosar nu va mai fi întârziat și că se va prezenta un pachet legislativ pe ADR și proces uh, colectiv până la finele lui 2011. Aceste eforturi ar ajuta foarte mult la crearea unui sistem european de soluționare alternativă a litigiilor eficient. Mulțumim pentru acest, uh, această chemare, acest apel la acțiune și pentru menționarea problemelor cu care se confruntă cetățenii europeni, fie ei consumatori sau IMM-uri. Îi dăm cuvântul domnului Frizon acum. Uh, vreau să aflu și punctele dumneavoastră de vedere. Domnul Frizon este mediator în sectorul asigurărilor, este membru FinNet după cum știți, este o rețea de organisme ADR pentru astfel de situații transfrontaliere în sectorul serviciilor, așa că vrem să ne prezentați experiența dumneavoastră directă și să ne spuneți cum funcționează FinNet. Și poate să prezentați și câteva exemple de cazuri concrete de succes din FinNet. Mulțumesc! Am să mă folosesc de ocazia de a mă exprima în limba franceză fiindcă e mai ușor pentru mine să prezint experiența pe care o am ca mediator în domeniul asigurărilor în Franța, în cadrul rețelei Finnet. Am puțin timp la dispoziție, așa că o să încep printr-o prezentare de ansamblu și apoi o să prezint poziția mea și apoi vin cu câteva exemple concrete. De ce Finnet, pentru început? nevoia în domeniul financiar de a crea, de a restabili un echilibru după înființarea și deschiderea pieței unice a apărut foarte repede. Inițiativa a aparținut comisiei și urmărea crearea posibilității folosirii unui mecanism de către cetățeni care să le permită soluționarea litigiilor. Să vedem care este ideea de bază. Ideea de bază a fost să se creeze o rețea care să permită soluționarea litigiilor fără să fie nevoie să se recurgă la proceduri judiciare. Acestea atunci când există, sunt lente, foarte complexe și costisitoare. Și s-a urmărit crearea unui mecanism pentru soluționarea litigiilor transfrontaliere. FINET include mai multe sisteme ADR din țările spațiului economic european și care deja se ocupă de soluționarea litigiilor între consumatori și furnizorii de servicii financiare. Mă refer aici la sectorul asigurărilor și piața financiară. Organismele ADN din FINET colaborează pentru a facilita accesul consumatorilor și pentru a le permite, în cazul unui litigiu, să se adreseze adreseze sistemului celui mai apropiat, care va contacta la rândul său organismul omolog din țara în cauză pentru a putea soluționa cazul respectiv cât mai repede posibil. Există trei puncte cheie în această rețea. Comisia a luat în considerare mecanismele existente. Ideea nu era să armonizeze sistemele existente, ci să le reunească într-un mecanism uh, de cooperare global. S-a urmărit facilitarea soluționării concrete a litigiilor, garantând cea mai mare flexibilitate posibilă. Finet a fost înființat în februarie 2001 au, au avut loc o serie de întâlniri uh, neoficiale și sistemul a funcționat pe bază de voluntariat. Există 50 de membri din 22 de state care sunt incluse în rețea. Există un protocol de acord referitor la, un rețea, la o rețea uh, comunitară de soluții transfrontaliere în domeniul serviciilor financiare. Mă refer la acest memorandum de asociere. Acest protocol, acest memorandum, structurează procedura, sesizarea sistemului ADR cel mai apropiat de consumatorul în cauză, acest uh, organism va sesiza omologul său din țara respectivă pentru a putea apoi discuta cu prestatorul de servicii. Limba folosită este cea care a stat la baza contractului, a tranzacției și există o cooperare între diferitele ADR-uri, sigur asta se înțelege de la sine, și sigur cu participarea comisiei. Un punct asupra care vreau să insist este calitatea intervențiilor. A fost absolut esențial să asigurăm un nivel ridicat de calitate pentru aceste litigii, pentru a câștiga și pentru a uh, asigura continuitatea încrederii consumatorilor într-o astfel de rețea de ADR. Principiile Uh, recomandării Comisiei din 98 și 2001 au stat la baza uh, acestor uh, protocoale. Respectarea acestor principii fundamentale care se aplică organelor responsabile cu soluționarea litigiilor, soluționarea alternativă, se impune acestor ADE-uri guvernele statelor membre trebuie să transmită comisiei principiile și doar pe baza acestei transmitere a principiilor um, ADR-ul poate intra, din statul respectiv poate intra în sistem. Deci avem independența mediatorului, a ombudsmenului, transparența activității sale, eficacitatea, respectarea uh, legii, libertatea, libertatea de a alege tipul de mediere, mai degrabă decât calea judiciară, respectarea principiului contradictoriului și gratuitatea sau oricum un cost foarte redus pentru cei care utilizează acest sistem de mediere. Putem vorbi de succese? Da, fără îndoială, numărul de ADR-uri existente în cadrul FinNet demonstrează acest lucru. În 2001 am avut peste 1500 de cazuri și acum a peste 7000 de astfel de cazuri au fost tratate cu peste 1500 de dosare pe an. Această rețea nu este încă cunoscută sau nu este suficient de cunoscută. Aceasta este concluzia principală a raportului Comisiei pe activitatea FinNet, publicat în februarie 2009, și aceste concluzii au spus că trebuie să se intensifice promovarea rețelei de către Comisie și să se organizeze extinderea pentru a include noi membri. Membrii rețelei la solicitarea comitetului director, promovează activitatea la nivel național. Există o legătură cu rețeaua internațională care include uh, furnizorii de servicii financiare la nivel mondial. Sunt membru al comitetului director al acestei rețele cu uh, Ombudsmanul financiar pentru Regatul Unit. FinNet are și o pagină de internet Europa, Informațiile referitoare la sisteme sunt publicate în mai multe limbi, în toate limbile FinNet și aici puteți găsi și raportul organizației noastre. Văd că deja mi-am depășit cu mult timpul alocat, mă opresc și vă invit să uh, analizați exemplele pe pagina noastră de internet. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult domnului Frizon. Mulțumesc că ați încercat să respectați timpul alocat. Mulțumim pentru că ne-ați explicat de ce există FinNet, cum funcționează, câteva, ne-ați dat și câteva detalii concrete cu privire la funcționarea sa. Am să-i dau acum cuvântul doamnei Diana Wallis, membru al Parlamentului European, membru al Comisiei pentru Afaceri Juridice, cunoaște foarte bine soluționarea alternativă a litigiilor urmărește îndeaproape acest subiect și vrem să ne spuneți punctul dumneavoastră de vedere. Thank you very much uh, to the commissioner. Mulțumesc foarte mult. Vreau să-i mulțumesc în primul rând domnului comisar uh, pentru faptul că a resuscitat acest subiect, dacă mă pot exprima așa. Uh, în pregătirile pentru azi, biroul meu uh, a analizat uh, notele mele de mai de mult. Eu am avut un raport uh, asupra acestui subiect chiar în 2001. Sper că mi-ar plăcea să cred că am făcut mai multe progrese decât am făcut de fapt, dar oricum vă doresc succes în viitor. Sper ca lucrurile să evolueze mai repede. Introducerea ADR pe piața internă mi-a fost exemplificat în ceva vreme. Prin intermediul Solvit am un uh, prieten uh, din Solvit, uh, din Yorkshire, care mi-a spus că trebuie să primească o pensie din Italia, dar că nu reușește deloc să o obțină. A introdus acest sistem în Solvit și nu s-a reușit. El nu a reușit să primească această pensie, deși Uh, lucrase și încercase să facă acest lucru timp de 2 ani și jumătate. El fusese un mare susținător al Solvit și al ADR pe piața internă. Cum putem uh, să introducem în uh, zona consumatorului aceste sisteme similare? Noi acum uh, asta încercăm să facem și uh, mă bucur să văd acest document privind consultările care au loc. Sper să avem și rezultate. Sunt două probleme însă. Prima pe care uh, am identificat-o, care încă mai există, este uh, faptul că populația nu cunoaște uh, sistemul ADR deși cunoaște unde se află tribunalele și știu cum să atace în instanță, într-o instanță tradițională. Uh, însă ADR și alte sisteme um, existente nu sunt cunoscute, pentru că oamenii nu știu exact care instanțe să se adreseze. Trebuie să găsim uh, o cale de a uh, face aceste sisteme cunoscute pentru a putea avea rezultate uh, pentru cetățeni. Uniunea Europeană cred că ar putea să ofere ceva, un fel de plan de drum, o hartă coerentă, indicații clare care să arate cetățeanului cum pot accesa sistemul ADR și cum pot avea rezultate prin intermediul acestuia. Am avut un memorandum de înțelegere, am avut și uh, codul de conduit. Acestea au fost transmise la diverse uh, birouri în trecut, însă iată că nu ne-au adus la punctul la care am fi dorit să ajungem. Avem nevoie de o soluție mai solidă, mai fermă pentru viitor. Uh, colegul meu are dreptate când spune că trebuie să implicăm într-un fel și mediul de afaceri. Un sistem ADR eficient uh, trebuie să fie um, un lucru de dorit și pentru companii. Este doar un, uh, o extindere a bunei conduite comerciale. Pentru o companie să fie implicată într-un, uh, a fi implicat într-un sistem uh, ADR independent ar trebui să um, aducă numai beneficii. Aș dori să rog uh, Comisia să reflecteze asupra raportului Parlamentului referitor la um, criza across Europe and it was the same scenario în legătură cu serviciile financiare trebuie să, să știe cui trebuie să se adreseze consumatorul uh, mediatorului național sau așa mai departe. Noi sperăm că FinNet va reuși să preia o parte dintre aceste probleme și să le rezolve. Dar cred că uh, FinNet are o problemă legată de resurse, nu are resurse suficiente. ADR-ul, pentru a funcționa bine, pentru a fi uh, implementat în mod adecvat, trebuie să beneficieze de finanțare adecvată. Scenariul vieții echitabile ne-a arătat foarte clar că dacă dorim uh, ca oamenii să aibă acces la căile de uh, atac și la justiție în întreaga piață internă, nu doar, avem nevoie nu doar de ADR, dar acest ADR trebuie să fie complementar unui sistem de um, atac colectiv uh, care să existe, de căi de atac colectiv, colective care să existe în întreaga Europa. Vă mulțumesc! Mulțumesc uh, foarte mult și pentru că um, ați urmărit îndeaproape această problemă a ADR-ului de mult timp. Ați uh, făcut câteva precizări foarte importante. Problemele legate de consumatori, de faptul că aceștia nu știu cărui organism ADR să se adreseze. Există mai multe organisme uh, tip ADR, uh, ceea ce este un lucru bun, dar există și provocarea um, orientării cetățen, cetățeanului către organismul potrivit. Ultimul um, vorbitor, înainte de a le da uh, persoanelor prezente în sală posibilitatea de a lua cuvântul, este doamna Pompei. Doamna Pompei reprezintă sectorul de afaceri, însă este vicepreședinte um, al Union Camere din Italia, este um, al um, Camerei de Comerț. E interesant să ne spuneți de ce credeți că până acum doar 9% din uh, comercianții cu amănântul din Europa folosesc ADR. De ce credeți că mediul de afaceri uh, este unor reticent uh, în a folosi adere. Da am să vorbesc în limba italiană, bună ziua, dar promit că am să respect timpul alocat. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru că am dat ocazia să prezint aici experiența existentă în Italia la nivelul camerelor de comerț. Camerele de comerț sunt entități publice și desfășoară activități de mediere pentru soluționarea litigiilor între companii și între companii și consumatori cu un rol de entitate terță independentă, atât din punct de vedere al uh, formării mediatorilor, cât și al activităților noastre. Camerele acestea sunt o rețea de servicii și acționează pe întreg teritoriul național cu niște norme omogene, tarife omogene și coduri de conduită omogene. În Italia, situația este oarecum specială. O lege a fost uh, aprobată anul trecut în martie pe baza directivei comunitare, care a fost menționată aici de mai multe ori din 2008. Medierea a devenit astfel obligatorie pentru diferite domenii, dreptul material, succesiuni, închirieri, uh, contracte, asigurări, de to- deci toate aceste aspecte care au legătură cu companiile, dar și cu consumatorii. Înainte de a ne adresa unui judecător, trebuie să se folosească o procedură de mediere, deci obligatoriu. Trebuie să fie făcută această încercare la nivelul organismelor înscrise într-un registru care există la Ministerul de Justiție. În acest context, Camerele de comerț din Italia, 105 camere, lucrează în acest uh, sens. Din cele 105, peste 60 sunt incluse în registru. Camerele oferă o experiență importantă în ceea ce privește medierea B2B și B2C, pentru că există cele mai multe controverse, peste 80 de mii de controverse de litigi au fost gestionate la nivelul acestor camere, cu niște rezultate din ce în ce mai bune. Ce trebuie să subliniem este faptul că un litigiu din două se rezolvă în mai puțin de două luni și nu doar în cazul litigilor mici referitoare la care implică consumatori, ci și cele care implică doar companii Și asta nu doar în cazul medierii obligatorii, ci și în cazul medierii voluntare, facultative, la care apelează părțile prin intermediul unei clauze contractuale, clauza de mediere, care trebuie să fie caracteristicile activității de mediere și care sunt, de fapt. În primul rând, celeritatea. În Italia, medierea durează, media este de 60 de zile. Peste 1210 zile durează uh, în instanță un caz de procedură civilă. Costurile în cazul medierii sunt mult mai reduse, lucru important pentru companii, deci este un stimulant foarte important dacă ne gândim, gândim la cazul Italiei. Costul justiției pentru o companie în Italia este peste 3800 de euro. Și apoi, uh, păstrarea confidențialității este importantă în mediere, care se garantează ambelor părți. Și apoi, procedura. Procedura este una flexibilă și părțile gestionează direct medierea, fiind însă însoțite, ajutate de mediator pentru soluționarea litigilor. Această procedură ajută la derularea legăturilor dintre companii, care astfel rămân în contact, nu sunt izolate. Și un alt element important menționat de mai multe ori este această conciliere online, care ajută la distribuirea uh, pe scară mai largă a comerțului electronic. În Italia, camerele de comerț încep să dobândească expertiză și în domeniul medierii online peste 5 zile, în Italia, va intra în vigoare această mediere obligatorie, lucru care a fost posibil și după luarea unei poziții importante, nu doar de către camerele de comerț, dar și de către asociațiile profesionale care au invitat guvernul să pună în aplicare această reformă în mod concret și să facă pași concreți către transformarea acestei proceduri în una obligatorie, lucru care simplifică foarte mult soluționarea litigiilor. Efectul concret este nu doar utilizarea pe scară mai largă a concilierii, a medierii, dar este și unul de natură culturală. Ajută la diseminarea pe scară largă a acestui instrument. Dacă va deveni obligatoriu, evident va fi folosit de toată lumea. Și astfel toată lumea va ajunge să-l cunoască și să-l uh, utilizeze și pentru alte tipuri de conflicte. Ceea ce înseamnă că din cele 90.000 de medieri care au loc în acest uh, an, peste se va ajunge la 600 de mii. Asta va fi impactul. Medierea obligatorie, eu cred că este o cale de urmat. Din experiența noastră putem spune că majoritatea medierilor sunt în domeniul telecomunicațiilor, acestea fiind obligatorii în Italia. Și apoi, în ceea ce privește diseminarea și cunoașterea acestui instrument fiindcă există clauze speciale care trebuie să fie introduse în contracte, lucru care facilitează cunoașterea instrumentului. Apoi, normele și ele sunt uh, importante. Trebuie să existe norme fiscale care să stimuleze utilizarea, dar și norme care fac ca hotărârea mediatorului să fie obligatorie, să aibă un caracter executoriu, adică omologarea procesului verbal de mediere, așa se numește în Italia procedura. Mulțumesc. Okay. Thank you very much for um, this very interesting uh, testimony as well. Mulțumesc uh, foarte mult în legătură cu, uh, pentru uh, această prezentare a situației din Italia și experiența dumneavoastră cu introducerea obligatorie a sistemului ADR. Le mulțumesc tuturor uh, vorbitorilor pentru uh, opiniile exprimate și pentru prezentările făcute. Acum uh, am dori să ascultăm și alte mărturii, experiențe ale altor autorități de protecție a consumatorilor, altor deputați sau reprezentanți. Încă un lucru înainte de a-i da cuvântul uh, încă o dată domnului Harbour, care va conduce sesiunea de întrebări și răspunsuri. Vreau să vă spun că această sesiune se va concentra pe situația actuală, pe întrebări și pe observații, um, iar măsurile care trebuie luate vor fi uh, lăsate pentru următoarea sesiune. Mulțumesc foarte mult, domnul Harbour. Eu uh, m-am oferit să mă ocup de sesiunea de întrebări și răspunsuri pentru că îi cunosc pe deputați. Știu că domnul uh, Dali uh, și domnul Cesolveri trebuie să ne împărăsească acum. Vreau să le mulțumesc foarte mult pentru inițiativa pe care ați avut-o și pentru participarea la dezbatere. Deocamdată domnul Zoltan Cefalve este încă alături de noi, așa încât am să-i dau cuvântul. În primul rând, vreau să dau cuvântul colegilor mei deputați europeni care vor să deschidă discuția. Și uh, dacă există în sală cineva care dorește să ia cuvântul, Vă voi uh, nota numele pe listă. Din păcate, nu vă cunosc numele așa încât va trebui să vă notez numărul scaunului pe care sunteți așezat. Nu mă refer la membrii acum, mă refer la alte persoane din sală. Voi da, după cum am spus, cuvântul mai întâi deputaților europeni, Eu nu sunt foarte strict ca președinte, dar uh, de obicei uh, doresc ca întrebările să nu dureze mai mult de două, două minute. Îi dau cuvântul domnului Juvea pentru început. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Toată lumea dorește, din câte văd, să protejeze consumatorul mai bine, în mod mai eficient, un lucru bun. Observ că sunt mecanisme foarte diverse, foarte variate în statele membre și, în al treilea rând, observ că de fapt, știu că în partea a doua a reuniunii vom discuta despre viitor, dar se pare că toată lumea dorește ca în viitor să lucrăm la proceduri care să fie complementare unele altora. În al patrulea rând, trebuie să spun că atunci când vorbim despre căi de atac colective, um, toată lumea um, își exprimă temerile în legătură cu aceste acțiuni. Există mai multe acțiuni care pot fi luate. Noi tot ce putem face deocamdată este să asigurăm o definire cât mai transparentă, o definiție cât mai transparentă a acestor căi de atac colective. Parlamentul a definit în mai multe feluri această noțiune. Cred că Comisia pentru Piața Internă și pentru Protecția uh, Consumatorului uh, va ajunge la, un, uh, la o soluție în care toată lumea va avea numai de câștigat și sper că nu vom sărăci gama de instrumente disponibile la ora actuală, pentru că există deja instrumente de atac colectiv și la una dintre aceste instrumente, mai multe dintre statele membre au revenit la un moment dat. Cred că a venit uh, timpul să uh, transformăm, să împingem uh, mai departe legislația europeană. Cred că este momentul să facem încă un pas înainte și le mulțumesc tuturor antevorbitorilor mei pentru că ne-au împărtășit experiențele uh, lor. Uh, thank you, Mr. Juvin. Mrs. Rapti, I think, was next. Mulțumesc, domnule Juvin, doamna Rapti. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau să mulțumesc invitațiilor noștri pentru uh, informațiile foarte importante pe care ni le-au transmis. Eu vreau să revin asupra ceea ce a spus doamna Pompei. Ea ne-a cerut scuze pentru că a spus că urma să vorbească limba italiană. Uh, eu cred că nu are de ce să se scuze pentru că își vorbește limba maternă, pentru că vorbim, trăim într-o uh, Europa în care se vorbesc multe limbi, avem uh, interpreți excepționali și limba fiecăruia dintre noi face parte din uh, cultura și civilizația noastră. Așa cum au spus mai mulți antevorbitori, vreau să subliniez și eu că este foarte important că uh, limba este foarte importantă pentru tranzacțiile transfrontaliere. Domnule președinte, ceea ce doream eu să spun de fapt este că importantă este problema căilor de atac colective și problema informării publicului. Acestea sunt uh, prioritățile noastre uh, atunci când dorim să protejăm drepturile consumatorilor. Eu sunt uh, de acord cu raportul domnului Gre și am apreciat foarte mult și raportul domnului Wallis. Mulțumesc, spune domnul Harbour. Voi da ocazia uh, deputaților care s-au exprimat mai devreme să revină, dacă doresc să o facă, dar îi voi da uh, cuvântul domnului Frizon, care uh, ne va spune despre experiențele sale de la acea rețea paneuropeană în legătură cu problemele lingvistice, dacă dorește să o facă. Pe lista mea se află două persoane, persoana de la numărul 153, și numărul 196. E puțin uh, suprarealist să vă numesc după numerele, dar uh, vă rog să mă iertați că fac, nu am altă soluție. 153, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă numesc Michel Astruc. sunt reprezentantul Asociației Europene uh, de Mediatori în domeniul energiei, uh, organizație creată de companii. Ca uh, mediator al grupului GDF Suez, uh, vreau să vă spun că suntem foarte interesați în subiectul acestei dezbateri în nume personal și în numele colegilor mei vreau să-mi exprim satisfacția um, pentru faptul că ați uh, început acest dialog. Da, doamna s a indicat mai multe imperfecțiuni ale sistemului. Bineînțeles că sunt multe lucruri care pot fi îmbunătățite în protecția consumatorului. Desigur, există și o anumită suprapunere a rolurilor între uh, mediatorii creați de întreprinderi și mediatorii care pot juca un rol mai uh, larg decât cel pe care îl jucăm noi. Vreau să vă spun că noi, uh, în sectorul energiei, uh, avem activități de calitate foarte bună. În primul rând, uh, rezolvăm problemele în termen scurt, în termen de două luni. E un lucru foarte important la care ținem foarte mult și, în general, reușim. Al doilea criteriu foarte important este și rata de satisfacție a consumatorului, rata de satisfacere a acestuia um, Împreună cu părțile implicate încercăm să ajungem la soluții care de multe ori dau dreptate consumatorului, sunt în favoarea consumatorului. Lucrăm cu mai multe tipuri de mediere în uh, domeniul energiei, în special ne bazăm pe mediatorii uh, de stat și încercăm să lucrăm uh, în mod complementar în interesul consumatorului, bineînțeles. Vă mulțumesc! Well, thank you very much indeed for that very practical experience. Vă mulțumim pentru cele împărtășite. Am spus și mai devreme că exemplele din domeniul energetic sunt foarte bune. Ar fi interesant să știm ce fel de cadru european credeți dumneavoastră că ar fi bun pentru a continua. Vă mulțumim, domnule. Trecem la numărul 196. Aveți cuvântul acum. Am mai văzut pe cineva care dorește să intervină, da, numărul 85, dar întâi 196. Îmi pare rău că mă adresez cu numere, dar asta e. Data viitoare ne vom asigura că primim numele dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Mă numesc Frederico Flaviano și reprezint Autoritatea pentru Siguranță în Comunicații în domeniul comunicațiilor electronice. Legea ne-a alocat sarcina de a reglementa controlele din domeniul comunicațiilor electronice. Am răspuns în cadrul consultării publice, am dat detalii și cu această ocazie aș vrea să prezint un rezumat al principalelor puncte procedurale. 70.000 de litigii pe an în ultimii doi ani, majoritatea litigiilor alternative în Italia cu o rată de reușită și de conciliere care variază de la 70 la 95% în funcție de căile alese de consumatori. Prima dintre aceste căi este concilierea paritetică. Această conciliere între asociațiile de consumatori și companii are aceeași poziție ca și concilierea sau medierea prin intermediul unui mediator independent pentru a vedea cum funcționează această mediere obligatorie. Rata de succes în acest caz este de 95%. Asociația consumatorilor este foarte apropiată de cetățean, are rețele extinse în teritoriu și deci are o funcție socială importantă. 70% rata succesului în cazul medierii în fața uh, comitetelor regionale pentru comunicații. Acestea sunt niște organe independente. Și în primul și în al doilea caz, încercarea de mediere este în totalitate gratuite. A treia cale de urmat este la nivelul camerelor de comerț, situație care a fost deja prezentată de colega mea, doamna Pompei. O, alt, un altă, o altă specificitate ar fi un al doilea nivel de definire. Ce se întâmplă în cazul nesoluționării? Uh, deci când trebuie să existe o cale administrativă. Lucrurile pot fi incluse și într-un sistem european, autoritățile independente pot să aibă un spațiu de manevră mai mare, trebuie să existe rețele și acestea trebuie să aibă competențe și pentru sectoarele învecinate, conexe. Și aceste rețele pot să includă și participarea Comisiei Europene în cazul unor litigii transfrontaliere. Și Apoi, ideea creării unei mărci de calitate care să fie introdusă într-o tranzacție electronică, adică o marcă ce să dea încredere utilizatorilor și care să corespundă unei rețele la care aderă cei care expun marca respectivă, cei care o folosesc. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult. Am fost foarte îngăduitor cu timpul pentru că cele spuse de dumneavoastră au fost foarte interesante și o sursă bună de informații pentru noi. Cred că pot să-mi sfătuiesc colegii și prietenii de aici, spunându-vă că uh, grupul nostru de lucru se axează tocmai pe uh, mulțumirea consumatorilor și discutăm foarte mult despre mărcile de calitate și satisfacția consumatorilor, de aceea trebuie să ținem cont de experiența dumneavoastră, așa că vă mulțumim foarte mult. Vom continua cu vorbitorii și apoi și doamna profesor Terin va face niște comentarii, însă acum îi urăz bun venit doamnei Jacqueline Mayer, care este director în ceea ce privește aspecte legate de consumator, care s-a alăturat uh, nou acum, va răspunde la întrebări foarte dificile mai târziu. Și acum numărul 85. Numele meu, numele meu este numărul 85 de von Bremen. Reprezint uh, industriile, uh, IMM-urile din țara noastră. Aș dori să mulțumesc Parlamentului European pentru organizarea acestei reuniuni, Comisiei pentru documentul de consultare și la care am reacționat și noi, la fel ca mulți în această sală. Nu vă voi da informații despre sistemul din țările de jos, veți auzi mai olandez, veți auzi mai târziu. Însă întrebarea mea are de-a face cu anumite părți din documentul de consultare. În document există mai, mai multe locuri în care apar niște procentaje și vă voi da trei exemple scurte. De exemplu, se spune că 40% din comercianții cu amănuntul nu cunosc uh, sistemul ADR. Apoi, la aliniatul 20, sunt date niște procentează foarte mici pentru numărul de comercianți care folosesc sistemul și apoi la ninuatul 28 se spune că doar 62% din sistemele ADR sunt deschise consumatorilor străini. Întrebarea e următoarea. Cum sunt evaluate aceste procentaje? Pentru că 62-40% din punctul meu de vedere ar putea să fie o cifră foarte bună, dar în același timp și foarte proastă. Deci care sunt pragurile? Cum se face comparația? Ne aflăm aici, ne, ne-am uh, propus niște țeluri și cum facem acest lucru? Cum ajungem la date reale? Această întrebare întrebarea mea. Mulțumesc! Mulțumim, mă bucur, spune domnul președinte, mă bucur că puneți întrebări dificile. Și acum uh, voi da cuvântul cuiva pe care nu voi striga după un număr pentru că ne cunoaștem. În primul rând vreau să mulțumesc uh, pentru munca care se face în Uniunea Europeană în ceea ce privește um, interesele consumatorilor. Sunt sigur că um, și această comisie va dori să facă un raport în ceea ce privește această problemă, așa că vă dau cuvântul. Mulțumesc! Eu nu vorbesc acum din partea Comitetului Economic și Social. Uh, cu un coleg de-al meu va face acest lucru mai târziu astăzi. Eu uh, vorbesc uh, prin prisma consuma, Consiliului Consumatorilor Danez. În primul rând, mulțumesc de Gesanco că s-a ocupat de acest subiect foarte important care pe noi ne interesează foarte mult. E important ca consumatorii să aibă încredere în piața unică. Uh, Lipsa unui sistem de plângere a fost tocmai un motiv pentru care consumatorii nu se foloseau așa cum trebuie de piața unică. ADR înseamnă foarte multe lucruri. Cumva noi discutăm despre aceste sisteme de parcă ar fi toate la fel, dar nu e așa. ADR e orice nu ajunge în instanță. Există anumite sisteme ADR despre care consumatorii nu știu nimic. și nu funcționează. Există sisteme care funcționează doar în anumite țări. În ceea ce privește liniile de orientare, eu am lucrat în țări din estul Europei din când în când și acolo auzeam reprezentanții administrației care spuneau că nu vor folosi liniile directoare ale comisiei pentru că sunt doar atât, niște linii uh, orientative. De aceea își cere Comisiei să facă ceva mai strict. Eu vin dintr-o țară în care avem sistem ADR care funcționează foarte bine în ceea ce privește gestionarea plângerilor. Acest sistem există de 34 de ani. Aceste sisteme sunt parțial uh, sisteme naționale și acoperă cereri din, plângeri din orice domeniu v-ați putea gândi. Avem și un sistem foarte bun făcut de Consiliul Consumatorilor din uh, Danemarca în ceea ce privește servicii financiare, hoteluri, la orice v-ați putea gândi. Și acest sistem uh, funcționează foarte bine, avem pe reprezentanții consumatorilor, judecătorii și reprezentanții mediului de afaceri de cealaltă parte. Consumatorii au încredere în acest sistem. Așa că aș dori să vă rog să analizați sistemele existente care funcționează bine și care cresc încrederea consumatorilor. Mulțumesc! Îți mulțumim foarte mult, cred că acest punct a fost unul foarte important. Așteptăm președinția daneză pentru că urmează și eu cred că comisia ne va prezenta și alte idei care ar putea fi care ar putea forma mijlocul președinției daneze. Sper că în liniile pe care le menționai. Mai doresc să intervină și alți colegi? Dacă nu, atunci, ba da, mai dorește cineva, mai sunt două persoane care doresc să intervină. Luăm aceste două intervenții și apoi ne întoarcem la vorbitori. O doamnă, nu văd numărul. Bună ziua! Fac parte din Confederația Consumatorilor din Spania. Am dorit să iau cuvântul pentru că, așa cum s-a spus înainte, există anumite sisteme care par să funcționeze, chiar dacă există anumite probleme. În Spania avem un sistem uh, cu vechime care funcționează parțial. De ce? În primul rând pentru că este obligatoriu și dacă companiile nu, nu își respectă îndatoririle, pot fi, uh, se poate ajunge la instanță. Însă sistemul este și în parte voluntar, așa că uh, unele companii nu se implică. Dacă ar fi obligatoriu, nu am avea asemenea probleme. Și apoi, orice sistem trebuie să fie bine finanțat. Acest lucru s-a menționat, însă și să fie obligatoriu. Și acest aspect e important. Există sisteme pe care le avem în Spania, cum ar fi în domeniul bancar sau al asigurărilor, și acestea nu funcționează pentru că companiile fac parte din sistemul din acest sistem și asta nu mai înseamnă mediere. Vă mulțumim Uh, spune domnul președinte, nu v-am văzut din cauza că e soarele fix în spatele dumneavoastră, dar mai e o doamnă care dorește să ia cuvântul, ultimul vorbitor din această rundă. Mulțumesc, mă numesc Brita Kogelman și sunt președintele Consiliului Suedez pentru Consumatori. Voi vorbi în limba mea maternă din moment ce beneficiem de interpretare astăzi. Mulțumesc! și vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici. Și în uh, Suedia avem un sistem care, uh, este, care funcționează de mai mult timp. Am început uh, munca în acest sistem. Avem 21 de judecători, eu sunt unul dintre aceștia. Cu toții ne implicăm în uh, procesul de mediere rezolvăm peste 10.000 de, de litigii pe an. Sistemul uh, nostru este foarte, este foarte diferit. Cred că sistemele sunt diferite de la țară la țară. Domnule Frizo, Domnul Frizon și doamna Pompei au spus cât de important e să existe încredere din partea consumatorilor. Și ca aceste sisteme să fie obligatorii. Noi, în Suedia, avem atât sisteme voluntare, avem sisteme voluntare și toate procedurile sunt publice. Am auzit astăzi aici că există multe companii care prefer să nu se folosească de aceste sisteme ADR, însă în Suedia consumatorul este cel care ia o hotărâre în ceea ce privește depunerea unei plângeri sau demararea procesului de mediere. S-au adunat multe tipuri de procese colective pe de-a lungul anilor în Suedia. Consumatorii sunt cei care se pot adresa acestui sistem existent în Suedia. Luna trecută am luat o decizie împotriva unei companii care a crescuse taxele și acest lucru contravenea contractului, așa că am obligat compania să plătească sumele care aparțineau în contract consumatorilor. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult! Vă mulțumim că ne-ați amintit că termenul ombudsman este unul suedez și care este folosit acum foarte des. Și acum voi da cuvântul doamnei Monique Goens, apoi domnului Francis Frison, pentru a răspunde la cele auzite și apoi cred că și ministrul Șefelvai va dori să spună câteva cuvinte, probabil și Jacqueline va dori să contribuie. Mai avem încă un sfert de oră până la pauza de cafea, dar cred că cele ce le vom auzi vor fi foarte interesante. O remarcă despre ombudsman. Acest, acest termen are o semnificație specială în modelul scandinav. Este folosit uh, foarte diferit în țările europene. Așa cum am spus, denumirile sunt foarte importante pentru că denumesc anumite puteri, anumite competențe în cadrul sistemelor ADR. Vreau să subliniez faptul care s-a spus, care a fost menționat de mai multe ori, și anume complementaritatea. Este nevoie de complementaritate. Aceasta trebuie să existe în diferitele domenii, fie că vorbim de procedura judiciară sau cea nejudiciară, atunci când vorbim despre soluționarea litigilor. Aștept cu nerăbdare analiza comisiei de pe urma consultării și propunerea. Suntem cu toții foarte nerăbdători. Mulțumim, spune domnul președinte, domnul Frizon. Mulțumesc foarte mult, domnule uh, președinte, pentru că mi-ați uh, dat încă o dată cuvântul. Vreau să răspund la două observații. În primul rând, în legătură cu o cunoaștere cât mai bună de către public a existenței unui sistem ADR. Cred că răspunderea fiecăruia dintre noi și a tuturor uh, este este foarte mare, indiferent despre cine este vorba, de organizațiile consumatorilor, companii și așa mai departe. Trebuie să um, creăm sisteme de rea acolo unde ele nu uh, există și să încercăm să informăm publicul cu privire la aceste sisteme. Și aceasta este răspunderea atât a Uniunii cât și a fiecărui stat membru. Voi vorbi despre Franța, dar cred că în fiecare stat membru există anumite, o anumită răspundere de informare care a fost pusă pe numărul uh, companiilor. Fie că ține de, că e vorba de uh, informații bancare sau de contracte de, asigur, de asigurări, există un, uh, o anumită răspundere de a informa consumatorul. Deci cred că acest lucru reprezintă oricum uh, un avantaj. Este o răspundere colectivă a tuturor și uh, fac apel uh, la toată lumea să facă tot posibilul pentru a dezvolta și pentru a crea în, prin toate mijloacele existente un drum care să ducă la sisteme ADR. Mulțumesc! Ei. Mulțumesc foarte mult, doamna Pompei are cuvântul. Unul degli ultimi interventi. Eu cred că il tema della riserva... Mulțumesc foarte mult. În ceea ce privește confidențialitatea, Cred că această trăsătură este una foarte importantă. Este importantă pentru mediul de afaceri pentru că acordă un anumit grad de garanție și probabil ar încuraja folosirea mai, mai multă a, medi, a medierii. Cred că oamenii ar fi încurajați să apeleze la mediere pentru că ar considera că imaginea lor nu ar fi la fel de compromisă. Și cam aceasta e imaginea noastră asupra sistemului. Încă ceva ce vroiam să spun. De ce câteodată mediul de afaceri nu folosește sistemul? De multe ori pentru că nu îl cunosc, nu știu că acesta există. Nu le este foarte clar că este, face parte din uh, cultura, din mediul de afaceri. S-ar putea să fie așa, să apeleze la el, dar pur și simplu nu au destule informații. Aceasta este problema. Far capire alle nostre imprese che cos'è Important este să comunicăm cu aceste companii, să le spunem ce este medierea aceasta, care sunt avantajele, ce pot găsi la nivelul Camerei de Comerț, cine este mediator, ce înseamnă medierea. Este o etapă importantă care trebuie parcursă. Și ultima, la ultima întrebare, uh, colegul de la autoritățile pentru telecomunicații a menționat Asociația Consumatorilor. E un element important și în Italia și în Europa. Aceste asociații au fost primele care au promovat medierea și concilierea, în țara noastră cel puțin, și cred că trebuie să fie apreciate și pe viitor și vor continua să fie. Uh, now, before we hear from the minister, can I just, is, um, Evelyn, did you want to... Să le auzim și pe domnul ministru sau Evelyn, dorești să iei cuvântul? Ești moderator la acestei sesiuni? Nu eram pregătită, dar aș dori să le mulțumesc tuturor celor care au intervenit pentru informațiile importante din diferitele state membre. S-a subliniat faptul că există o mare diversitate în statele membre, diferențe în ceea ce privește calitatea și modul în care funcționează diferitele sisteme. Aceste sisteme diferite au uh, fost uh, studiate, a existat un studiu făcut de mai multe instituții în care se uh, enumerau avantajele și dezavantajele sistemelor existente în statele membre. Acesta este un pas înainte, flexibilitatea este uh, un concept care trebuie păstrat Trebuie să acționăm și în ceea ce privește lipsa de cunoaștere din partea publicului a acestor sisteme. Oamenii par să aibă probleme diferite. Ne-ați povestit despre Suedia, unde sistemul dumneavoastră pare să funcționeze destul de bine. Însă ce rese din toate intervențiile e următorul fapt. E nevoie de acțiune, e nevoie de acțiune la nivel european și de aceea aș dori, aștept cu nerăbdare următorul subiect. Domnul președinte, uh, colega de lângă mine va fi moderator și va putea să spună ce vrea în următoarea parte a ședinței și acum, pentru încheiere, îi voi da cuvântul domnului Zoltan Cefali. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc pentru ocazia de a asculta toate aceste prezentări pe, care provin din medii atât de variate, referitoare la sistemele existente. Este important să se creeze un cadru favorabil pentru promovarea acestei proceduri, după cum am și spus în prezentarea mea introductivă. Am ascultat comentariile și întrebările puse și este evident că un astfel de cadru este necesar, pentru că doar așa se poate facilita utilizarea acestei, acestui sistem ADR. Vreau să menționez câteva aspecte care au reieșit ca fiind foarte importante din discuție. În primul rând, conștientizarea la nivelul publicului a acestor scheme ADR. Am ascultat intervențiile. De multe ori s-a spus că nu, că acești posibili clienți nu cunosc sistemul și cred că trebuie să facem mai multe în acest sens. Avem nevoie de o abordare mai sistematică. Poate ar fi bine să punem indicatoare, dar întrebarea este cum. Important este să asigurăm și o, un, o procedură de calitate, procedura R. Am ascultat toate exemplele care au fost date aici. Și esențial pentru consumatori și pentru comercianți este să existe un sistem ADR de calitate. Și cred că aici responsabilitatea rezidă la nivel european. Adică simplu, valoare contra bani. Fără îndoială, e vorba de costuri când vorbim de ADR și introducem fonduri în aceste sisteme și de aceea e bine ca rezultatele să fie, să se concretizeze în servicii de calitate. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui aspect în încheiere. Din păcate, reprezint Ministerul pentru Economie sau din fericire și reprezint ambele părți, nu doar consumatorii, ci și furnizorii de servicii. Deci, din ambele perspective, un sistem ADR bun este unul benefic pentru ambele părți, nu doar pentru consumatori. Oamenii se concentrează foarte mult pe protecția consumatorilor, ceea ce este corect, fără îndoială. Dar vă rog să nu scăpați din vedere nici furnizorii de servicii sau produse un sistem ADR bun este avantajos pentru ambele părți. Mulțumesc! Doamnelor și domnilor, am avut o primă sesiune foarte interesantă și consistentă. Mulțumesc tuturor celor care au intervenit. Acum vom face o pauză, pauza de cafea, și mă bucur să vă pot anunța că domnul John Daly, domnul comisar Daly, ne-a pus la dispoziție și niște fructe, dat fiind că reprezintă uh, protecția consumatorului. De regulă, noi nu avem în Parlament astfel de pauze cu cafea și fructe, deci e o ocazie specială. Vă rog să folosiți pauza pentru a vă relaxa și apoi reluăm cu a doua sesiune condusă de doamna Miner și vreau în încheiere să aplaudăm toți vorbitorii. Mulțumesc! Uh, thank you everybody for being back so punctually. Mulțumesc tuturor pentru punctualitate. Sper că v-ați bucura de fructele pe care le-am avut din partea comisiei. Chiar puteți să vă aduceți și în sală, dacă doriți. Am să-i dau acum cuvântul pentru a modera următoarea sesiune, doamnei Jacqueline Miner, director pentru consumator la DigiSenco. Aveți cuvântul și vă dau și ciocanelul. Și nu uitați să urmăriți ceasul. Mulțumesc foarte mult. Vreau să mă alătur și eu celor care au mulțumit Parlamentului pentru organizarea acestei întâlniri. Vreau să vă mulțumesc tuturor. Ne bucură să vedem uh, nivelul de interes și participare de care dați dovadă și aici și la consultări. Am primit 200 de răspunsuri la ultima numărătoare și numărul se pare că se dublează zilnic, până mâine s-ar putea să fie chiar 400. Nu știu dacă e chiar așa, dar oricum știm că mai urmează multe. Cea de-a doua sesiune se axează pe calea către viitor în ceea ce privește soluționarea alternativă a litigiilor. Prima parte a întâlnirii, prima sesiune care tocmai s-a încheiat, a stabilit uh, foarte elegant cadrul discuțiilor. După cum ne-a spus uh, Evelin, din uh, discuțiile extrem de întemeiate și bogate, a reieșit că în Uniunea Europeană există o foarte mare diversitate de soluții pentru rezolvarea alternativă a litigiilor. Și cred că una dintre marile provocări pe care le vom întâlni pe măsură ce lucrurile evoluează în domeniu va fi să ne asigurăm că păstrăm tot ceea ce este bine, tot ceea ce funcționează în prezent. Și dacă dăm peste ceva care merge bine, nu are rost să încercăm să schimbăm lucrurile. Deci tot ce există și merge bine trebuie lăsat așa cum este. Sunt de acord cu cei care au intervenit în prima sesiune și au spus că există niște principii fundamentale, niște criterii de bază pe care orice sistem ADR demn de acest nume trebuie să le îndeplinească. Trebuie să vedem care sunt acele criterii. De asemenea, s-au pus niște întrebări dificile pe care trebuie să le avem în vedere. Majoritatea au rezultat și din discuțiile anterioare. Întrebarea dacă apartenența la o schemă trebuie să fie în regim voluntar sau dacă uh, poate să, utilizarea schemei poate să fie obligatorie dacă hotărârile sau deciziile în cadrul unui astfel de sistem sunt obligatorii, cum să ridicăm nivelul de conștientizare în rândul consumatorilor și furnizorilor, apoi care sunt problemele care pot apărea în zonele transfrontaliere, există problema limbilor, dar mai există și alte probleme care pot apărea în contextul transfrontalier. Și poate mai există probleme, întrebări care ar trebui puse, dar care nu au fost formulate aici. Apoi, aspecte specifice legate de soluționarea litigilor online. Acestea sunt, deci, întrebări la care sper că în următoarea oră și jumătate vom găsi răspunsuri, măcar în parte. Am alături de mine un grup de vorbitori și am să încep prin a-i da cuvântul Sandrei Calniete, deputat în Parlamentul European, membru al Comisiei IMCO, raportor pentru un aviz foarte important uh, scris azi dimineață, Guvernanța în piața unică, și în acest raport ADR a ocupat un loc de frunte. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi, stimați participanți la întâlnirea de astăzi. Comisia noastră a avizat astăzi trei rapoarte referitoare la Single Market Act. Și este onoarea mea să lucrez la raportul pe guvernanță și parteneriat în piața unică. Am avut niște discuții foarte fructuoase referitoare la propunerile prezentate de comisie și o acțiune prioritară s-a bucurat de sprijinul tuturor grupurilor politice, politice și anume soluționarea alternativă a litigiilor, subiect care acum se regăsește printre principalele cinci priorități în domeniul guvernanței în piața unică. Așteptăm propunerea legislativă din partea Comisiei referitoare la ADR, care să vină anul acesta și care să sublinieze importanța adoptării rapide a acestui sistem. Există o serie de aspecte ale ADR-ului european pe care vreau să le subliniez în intervenția mea. Din perspectiva noastră, asigurarea unui acces rapid și eficient la astfel de sisteme ADR trebuie să fie garantat atât pentru consumator cât și pentru companii. De ce menționez și companiile aici? Companiile mici, în special, se regăsesc în poziții similare cu furnizorii de bunuri și servicii de mari dimensiuni, deci se regăsesc uh, în poziția consumatorilor față de aceste entități mari. Și de aceea trebuie să existe un cadru european și pentru companiile de mici dimensiuni. Comisia consideră că un, un cadru ADR complet european trebuie să includă litigiile naționale și transfrontaliere, așa cum ați și menționat, doamnă președintă. Un astfel de cadru trebuie să includă neapărat sectorul în continuă creștere a achizițiilor online. Este clar că disponibilitatea acestor proceduri trebuie să fie promovată în mod mai eficient. Companiile trebuie să facă eforturi rezonabile pentru a informa consumatorii. Um, dacă fac parte dintr-o schemă ADR, dar trebuie să informeze și dacă nu fac parte dintr-un astfel de sistem. O metodă eficientă de a comunica disponibilitatea unui ADR um, este prin utilizarea instrumentelor online baze de date la nivel european unde consumatorii pot verifica dacă o companie este parte a unui sistem ADR, care este mecanismul pe baza căruia funcționează și care sunt regulile sale de funcționare. Prin urmare, așteptăm propunerea din partea Comisiei, propunerea referitoare la ADR, și sperăm că va fi adoptată cât de repede și de Parlament. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc și, mulțumesc și eu pentru intervenția atât de concisă concisă, dar care a acoperit foarte multe aspecte. Acum domnul Luic Armand, director general pentru relații publice la grupul L'Oreal, cu sediul în Paris. Domnia sa lucrează cu Asociația Industriei din Franța MEDEF, care se ocupă de ADR și ne va prezenta experiența existentă în Franța din perspectiva companiilor din această țară. Mulțumesc, bună ziua doamnelor și domnilor! Acest subiect este unul foarte relevant pentru activitatea organizației noastre și cea mai bună metodă de a convinge consumatorii și furnizorii să utilizeze mediere atunci când nu găsesc ei înșiși o soluție este tocmai uh, promovarea la nivel public a avantajelor medierii. Nu o să repet ce s-a spus în discuțiile anterioare, dar în câteva cuvinte. Viteza este importantă două luni în loc de ani de zile de dezbateri în instanță. Apoi, uh, taxe foarte mici sau chiar zero pentru consumator, confidențialitatea procedurilor, favorizând schimbul de informații și negocieri. Datorită prezenței unei părți terțe, neutre, imparțiale, ambele părți pot avea acces la același nivel de informații juridice. În Franța, uh, există o rată mare de succes, între 70 și 90% în cazurile de mediere. Faptul că procesul de mediere oferă o soluție echitabilă, avantajoasă pentru consumatori, trebuie avută în vedere din perspectiva faptului că aplicarea dispozițiilor legale pot să fie nefavorabile pentru consumatori relațiile de afaceri sunt protejate prin mediere și există și acest liber arbitru, libera alegere. Medierea permite consumatorului să se retragă în orice etapă a acestui proceduri, lucru care nu se poate întâmpla în cazul unei proceduri în instanță. Medierea nu înlocuiește acțiunea în instanță, ci încearcă să facă această acțiune în instanță ne necesară. De ce lucrăm la ADR în cadrul MEDEF în Franța? Pentru că noi considerăm că eh, consumatorii și companiile au interese convergente și încercăm să readucem încrederea cetățenilor în companii, element cheie pentru creșterea competitivității. Ce facem la MEDEF pentru a crește utilizarea acestui sistem ADR? Care este calea de urmat? ne axăm pe trei tipuri de inițiative. Încercăm să îmbunătățim informarea consumatorilor și companiilor cu privire la sistemul ADR existent. Încercăm să oferim consumatorilor garanții cu privire la calitatea medierii încercăm să extindem oferta geografică și sectorială de mediere. Câteva exemple cu privire la ceea ce facem, ca să fiu mai concret. Considerăm, pentru o mai bună informare, că toți factorii interesați au un rol de jucat. MEDEF a publicat în mai 2009 un ghid practic pentru organizații profesionale și companii numit Concepte de mediere, urmărind să ajute la cunoașterea acestui proces. Am creat și un forum, grupul mediatorilor, pentru a facilita schimburile de vederi cu privire la bunele practici și pentru a contribui la îmbunătățirea mecanismului. În octombrie 2010 am lansat un portal internet dedicat evoluțiilor actuale și oferind, printre altele, informații cu privire la procedurile de mediere. Considerăm că autoritățile guvernamentale au și ele un rol de jucat, fie că e vorba de nivelul național sau nivel european. În Franța, Consiliul Național pentru Consum a adoptat în martie 2007, printr-o decizie unanimă, un aviz referitor la mediere și ADR. De curând, guvernul francez uh, în octombrie 2010 a înființat o comisie de mediere care a început să funcționeze propriu-zis în ianuarie anul acesta. Rețeaua Centrelor Europene pentru Consumatori, EFINET, are un rol important de jucat în ceea ce privește informarea consumatorilor și ar fi bine să um, um, facem și publicitatea acestor mecanisme, astfel încât consumatorii europeni să aibă acces la toate informațiile utile referitoare la acest subiect. Creșterea garanțiilor pentru consumatori este un aspect important și pentru asta am adoptat principiile unei medieri eficiente și imparțiale, uh, pe baza hotărârilor luate de Consiliul Național uh, în 2007. În ceea ce privește imparțialitatea, o caracteristică foarte importantă, nu trebuie să amestecăm imparțialitatea cu independență. Imparțialitatea înseamnă independența spiritului și asta este foarte important. Mediatorul trebuie să raporteze direct președintelui sau directorului executiv, trebuie să aibă buget specific, metode de anchetă, uh, și nu trebuie să fie remunerat în funcție de soluționarea litigiilor și, de asemenea, trebuie să fie de acord să raporteze cu privire la existența unui posibil conflict de interese. Aceste orientări au fost publicate în uh, septembrie 2010 de MEDEF. În ceea ce privește extinderea ofertei, Vreau să vă spun că există multe sectoare industriale în Franța care deja sunt acoperite de procesele de mediere, asigurări audiovizual, bănci, electrocomunicații, servicii poștale, instituții financiare, energie, transport. Și de curând avem sisteme de mediere și în sectorul construcțiilor, al uh, amblimentării cu apă, cu energie, am menționat, de fapt, energia. Avem um, la GDF SUEV uh, și ADF uh, mediere și, de asemenea, în domeniul franșizelor. și vrem să creăm și o rețea geografică, teritorială, pentru a acoperi cazurile în care IMM-urile de la nivel teritorial nu au nici o cale de acces la un sistem specific de mediere. Mulțumesc! Ultimul aspect pe care l-ați menționat este foarte interesant, modul în care MEDEF dorește să informeze consumatorii și furnizorii cu privire la aceste servicii. Este o evoluție de ultim uh, moment, ideea acestui sistem care să aibă o abordare teritorială, care să includă micile companii care nu participă la un sistem ADR sectorial se face o diferențiere foarte clară între sectoarele unde de regulă este vorba de mari jucători industriali, energie, telecomunicații, transport, unde există uh, o serie de mari companii active pe piață, uh, puternic reglementate și apoi treci în sectorul uh, retail, unde există multe IMM-uri și un nivel mai scăzut, mai flexibil de reglementare. Aici prevalează soluționarea alternativă a litigiilor. În primul caz, dar nu și în al doilea caz, sau cel puțin nu pe o scară la fel de largă. Și asta este, cred, o problemă pe care trebuie să o avem în vedere Următorul vorbitor este membru al Parlamentului, vicepreședinte al Comisiei Jurii, domnul Rafaele Baldasare. Grazie, președinte i vantaggi della risoluzione Mulțumesc, doamnă președinte. Avantajele soluționării alternative a litigiilor sunt multiple și suntem cu toții de acord. Sistemele au efecte pozitive la nivelul reducerii contenciosului judiciar în anumite state, printre care se numără și Italia, unde s-au atins niveluri patologice și permit rezolvarea rapidă și cu costuri reduse a acestor litigii. Acestea fiind spuse, însă, cunoașterea unor astfel de sisteme este destul de limitată și asta atrage după sine nevoia ca consumatorii să nu uh, utilizeze căile de recurs în instanță pentru, prin creșterea costurilor. Prin urmare, este important să se cunoască aceste instrumente ADR și la nivelul uh, companiilor și al utilizatorilor. În acest sens, asociațiile de consumatori și compa- asociațiile companiilor pot să joace un rol important. De exemplu, în ceea ce privește consumatorii, European Consumer Centers Networks poate fi utilizat ca platformă prin care să se disemineze bunele practici. Acea rețea poate să joace rolul unei baze de date care să identifice căi de a um, utiliza ADR și pentru a lupta sau a elimina împotriva barierelor, cel puțin cele lingvistice. Uh, prin eliminarea lor, procedura a devenit mult mai rapidă. Apoi, trebuie să existe informații referitoare la funcționarea sistem, sistemului judiciar, fiindcă doar dacă avem un sistem judiciar eficient, uh, putem avea și o soluționare mm, rațională a litigiilor evitând astfel promovarea de cauze doar pentru a um, câștiga avantaje de pe urma proceselor îndelungate în justiție. Trebuie să vedem dacă mediatorii sunt arbitrii uh, bine pregătiți. Doar așa succesul poate fi garantat. Însă trebuie să se impună niște condiții ferme pentru formarea și selectarea acestora și trebuie să existe forme de control publice adecvate cu privire la calitatea serviciilor oferite. În ceea ce privește îmbunătățirea sistemului judiciar, trebuie să se promoveze înclinarea părților către utilizarea procedurilor de soluționare alternativă a litigiilor. În acest sens, se pot se poate prevedea că neutilizarea acestei proceduri ar putea fi considerată de judecător în hotărârea sa ca un element de evaluare a probelor dobândite în cadrul procesului, referitor la aceeași, același litigiu, sigur. Sistemul ADR, chiar dacă este eficient, nu este o soluție complementară dacă nu este introdus în cadrul judiciar. Mă refer aici la situația celor state care, de curând, au început dezbaterea politică cu privire la oportunitatea de a adopta această acțiune, această class action. Și asta se întâmplă și în Europa. Și apoi, trebuie să vedem ce se întâmplă în cazul în care avem o parte terță, atunci când se caută soluții amiabile, fiindcă acestea ar putea fi uh, Uh, soluționate și între părți. Modelul paritetic ar putea să fie o alternativă valabilă pentru conciliere, pentru soluționarea litigilor, fără intervenția terților. Medierea paritetică se bazează pe un acord, pe așa numitul protocol între asociațiile de consumatori și companii, prin care acord părțile uh, se angajează să fie de acord cu rezultatul negocierii, prezintă două avantaje. Modelul paritetic pentru companii permite rezolvarea eficientă și avantajoasă a unui număr mare de litigi care apar uh, în serie. În același timp, sistemul garantează un nivel ridicat de protecție și de reprezentare a consumatorilor. Consumatorul reprezentat de o asociație nu suferă lipsa de informații sau nu ocupă un rol subaltern în care se regăsește atunci când tratează direct cu o mare companie. Last but not least, sistemele de uh, soluționare alternativă a litigiilor au un rol esențial în dezvoltarea comerțului electronic. Știm foarte bine că indicii de dezvoltare ale comerțului electronic sunt foarte scăzuți, de-abia 7% în cadrul comerțului transfrontalier. Comerțul electronic se dezvoltă în funcție de nivelul de încredere ce există în rândul consumatorilor, încredere față de eficiența utilizării drepturilor. Și dacă există raporturi patologice între vânzători și consumatori, care însă este gestionat pe baza unor drepturi garantate, atunci procesul poate fi lansat și trebuie să fie prevăzute măsuri în rețea care să permită uh, desfășurarea întregii proceduri la distanță, online și consumatorul, fără a se deplasa într-o altă locație, poate să inițieze o astfel de procedură se înțelege că este nevoie de uh, sisteme complementare cu alte măsuri analizate la nivelul Parlamentului care urmăresc să garanteze un nivel ridicat de protecție consumatorului și siguranță juridică la nivel consumator. Directiva privind drepturile consumatorilor și nevoia de a crea un instrument de aplicare comună, chiar dacă este opțional, pentru dreptul contractelor europene sunt aspecte care trebuie întotdeauna avute în vedere. Mulțumesc! Um, again. Mulțumesc foarte mult, ați spus uh, foarte multe um, lucruri interesante. Vreau să amintesc doar câteva. Ați vorbit despre relația dintre ADR și procedurile judiciare. Evident, uh, există această legătură și uh, au făcut-o și alți vorbitori, ca și legătura dintre ADR și căile colective de atac. Însă care este impactul ADR asupra uh, problemelor precum perioada de uh, prescripție sau uh, perioada care trebuie să treacă până la începutul unei uh, proceduri judicioase, judiciare. Ați vorbit și despre rolul posibil al uh, centrelor europene ale consumatorilor, uh, ceea ce îmi permite să fac legătura foarte bine cu următorul vorbitor, domnul uh, Peter Focknudsen, director al ECC Danemarca. Acest, acest centru al consumatorilor este cofinanțat de Danemarca și de Uniunea europeană și ajută consumatorii în tranzacții transfrontaliere, îi consiliază înainte de efectuarea unei astfel de tranzacții și îi ajută în cazul în care tranzacția nu decurge uh, așa cum se cuvine. Deci, domnul Knudsen ne va vorbi despre uh, problemele care apar uh, în cazul soluționării disputelor transfrontaliere. Dar fiindcă sunt reprezentant al ECC, uh, eu vă pot vorbi despre disputele transfrontaliere. Rețeaua noastră are multă experiență cu astfel de plângeri. În 2010 doar am primit în jur de 32.000 de uh, plângeri din partea consumatorilor care au făcut tranzacții pe internet transfrontalier. Multe dintre aceste tranzacții au fost uh, procesate de ECC, dar în 13.000 uh, de cazuri ECC-ul din țara consumatorului a cerut biroului ECC din țara comerciantului să asiste în rezolvarea cazurilor. Jumătate dintre aceste cazuri erau legate de tranzacții pe internet. Multe dintre aceste uh, petiții uh, se referă la probleme cu produsul în sine, cam 30%, um, produse care sunt neconforme, cu comanda sau care se strică. Uh, un alt procent privește livrarea produselor. Uh, unele produse sunt uh, plătite prin card de credit sau transfer bancar și apoi produsul nu este primit. Sunt multe probleme ușor de rezolvat, dar care totuși cauzează multe neplăceri consumatorului. În cazul în care cumperi un bilet la un eveniment uh, care are loc într-un alt uh, stat membru, la un concert, de exemplu, uh, cumperi biletul la concert, cumperi biletul de avion, nu faci rezervare la hotel, după care nu primești biletul. Fortunately, in the ECCs we are... Um, din fericire, la ECC noi putem rezolva multe dintre plângerile de acest fel. Rezolvăm aproape 50% din cazuri. Din păcate, nu avem uh, puteri de implementare, dar asta înseamnă că avem 50% uh, din cazuri pe care nu suntem capabili să le rezolvăm din cauza că nu participă suficient, nu se implică suficient comercianții. Pentru cealaltă jumătate a plângerilor, uh, cea pe care nu o putem rezolva, consumatorii sunt singuri, sunt nea, neajutorați Există, după cum s-a mai spus, uh, și multe decalaje, multe lacune. Există și spații în care nu există o birouri ADR, nu există astfel de sisteme. Dar chiar și în, uh, și în zonele în care nu există sisteme uh, ADR, noi reușim să transferăm cazurile într-un într stat în care există uh, acest sistem doar în 5% din cazuri. Primim multe plângeri din Germania și uh, Regatul Unit. Colegii mei din aceste două țări au reușit să transmită doar 40 de cazuri în anii 2007 și 2008, nu 40% din cazuri, ci 40 de cazuri, deci foarte puțin. Bineînțeles că persoanele care au experiențe neplăcute cu tranzacții transfrontaliere vorbesc despre asta cu prietenii și familia lor și de aceea neîncrederea consumatorului uh, crește ar fi bine să începem prin a construi încrederea consumatorului, pentru că multe dintre aceste tranzacții se petrec uh, online, ar putea să creăm un sistem ADR tot pe internet. Trebuie să ținem uh, cont de multe aspecte, de exemplu problema lingvistică, problema uh, depunerii plângerii într-o anumită limbă, alegerea dreptului aplicabil. Sunt multe modele pe care ne putem uh, baza. S-au făcut cercetări în ceea ce privește posibilitatea instalării unui uh, sistem ADR comun pentru un anumit uh, tip de plângeri. Am lucrat și la un birou pentru soluționarea acestor dispute, un mod alternativ care să fie mondial. Dar dacă ar exista un uh, sistem ADR pentru plângere transfrontaliere, avantajul evident ar fi că acesta ar uh, permite consumatorilor să um, își vadă plângerile adresate, posibilitate care nu există astăzi. 50-60% dintre consumatorii uh, de azi care nu fac tranzacții pe internet pentru că sunt îngrijorați ar putea uh, să fie informați că au o instanță cărea să îi se adreseze în cazul în care întâmpină probleme la tranzacțiile pe care le efectuează pe internet. Astfel, consumatorii ar putea să uh, primească uh, produsul la care au dreptul conform regulilor europene. Cred că introducerea ADR în uh, tranzacțiile transfrontaliere ar însemna foarte mult pentru uh, protecția consumatorului la nivel european. Fără posibilitatea aplicării uh, lor, regulile nu înseamnă foarte mult. În concluzie, vreau să vă spun că trebuie să fie obligatorie participarea comercianților la ADR sau măcar uh, să faceți în așa fel încât um, ADR să poată um, procesa o cerere chiar dacă, participa, dacă comerciantul nu dorește să participe. În cei șase ani pe care am petrecut la uh, rețeaua ECC, nu am auzit niciodată de un comerciant care să se implice în mod voluntar la ADR. Uh, ADR voluntar înseamnă că ADR nu va fi niciodată aplicat și folosit, de fapt. Deci, după cum am spus, pentru comerciant, participarea la ADR în chestiuni transfrontaliere trebuie să fie obligatorie dacă dorim ca acest lucru chiar să conteze din prisma consumatorului. Mulțumesc foarte mult, spune doamna președintă. Cu siguranță ne vom aminti mai, multe, mai mult decât un singur element al prezentării dumneavoastră, pentru că ați spus multe lucruri foarte interesante. Trecem uh, foarte departe, foarte repede la următorul uh, vorbitorul, ultimul deputat european care va lua cuvântul astăzi, domnul Jürgen uh, Kreutzmann, uh, membru al Comisiei IMCO și raportor din umbră pentru raportorul privind piața unică a domnului De Campos. Mulțumesc, doamnă președinte. Reuniunea de astăzi ne arată cât de importantă este această uh, temă și există inițiative în comisia noastră, în IMCO, în ceea ce privește un, un studiu cu privire la un sistem ADR transfrontalier. Rezultatele le vom avea cam peste două luni. Aștept cu nerăbdare aceste rezultate. Cât despre inițiativa Comisiei în ceea ce privește sistemele ADR, uh, sperăm că va putea exista această inițiativă și că aceasta le va fi de folos consumatorilor. Vreau să amintesc câteva puncte care au apărut deja în discuțiile de azi. Tema aici e care este calea de urmat. Un punct foarte important în cadrul discuțiilor a fost tocmai medierea și că centrele de mediere ar trebui să fie cunoscute, aș vrea să fac o propunere. Probabil contractele, fie că sunt scrise, fie că nu, ar trebui să conțină informații cu privire la centre de mediere, la mediere transfrontalieră și faptul că aceasta există, ar trebui să fie disponibile versiune în diferite limbe, limbi și ar trebui să fie și adresa, adresa de e-mail la care consumatorul poate să apeleze în cazul în care se ajunge la un litigiu. Trebuie să facă acest lucru în propria sa limbă și în propria sa țară, însă dacă acest lucru nu se poate, atunci trebuie să fie transferat într-o altă țară unde are loc litigiul, fie că vorbim de Germania, Italia și așa mai departe. Altceva ce a fost foarte interesant, în Europa există foarte multe centre de mediere care funcționează. De aceea vreau să văd ce va face Comisia. Se va folosi de, acea, de aceste centre și va veni cu un cod de bune practici pentru a le dezvolta și mai departe sau se vor căuta noi căi de urmat. Apoi, în ceea ce privește viteza, uh, s-a spus că acest procedeu este unul mult mai rapid. Și ele trebuie să rămână rapide pentru că altfel uh, consumatorii nu vor avea încredere. Consumatorul trebuie să aibă încredere față de locul, organismul căruia îi se adresează, să știe că va fi ascultat și că uh, plângerile lui vor fi luate în serios. Dacă e nevoie de o mediere obligatorie, dacă am înțeles bine, în Italia lucrurile stau deja așa, domnul comisar a atins și el acest punct, probabil că ar fi foarte bine. Nu vor reși niciun fel de costuri pentru consumatori și aceste sisteme vor fi și folosite pentru că Păi, ei vor fi mai încurajați, probabil fac uh, o, cer, fac o plângere care probabil uh, nu va avea un rezultat favorabil, dar în același timp ar putea să aibă un asemenea rezultat. E nevoie și de aspectul transfrontalier, s-a spus deja despre acest lucru și despre procedura pe internet. În discuția de astăzi, aceste puncte mi-au atras atenția. Trebuie să vedem cum se poate folosi această mediere cât mai bine, astfel încât să fie și în interesul furnizorilor. A vorbit deja și ministrul maghiar despre acest lucru. Există și IMM-uri și ele trebuie să fie încurajate să se implice și în comerțul transfrontalier ar trebui să ne gândim la viitor, să vedem ce se întâmplă cu produsele transfrontaliere pe viitor să vedem dacă ei vor avea curajul să se implice în asemenea tranzacții, însă trebuie să știe că există o mediere alternativă și că aceasta este bună atât pentru furnizori cât și pentru consumatori. Trebuie să urmăm această cale cu toate sugestiile care s-au făcut astăzi în această sală. Însă e nevoie de un nivel mare de acceptanță. Doar atunci când cetățenii știu că au o șansă, că au un partener de discuție care le ascultă plângerile, doar în acest caz se vor folosi de acest instrument. Vă mulțumesc! you. Yes. Um, first of all, I, I... Mulțumesc. În primul rând, sunt uh, de acord cu observațiile dumneavoastră în legătură cu problema încrederii, cu sentimentul că dacă ceva nu merge, situația poate fi rectificată. Acest lucru este foarte important pentru persoanele care doresc să facă o tranzacție transfrontalieră, în special pe internet. Cei care ați citit ultima ediție a tabelei pieței consumatorului, ați văzut că comerțul, comerțul transfrontalier pe internet nu crește deloc, sub deosebire de cel național. Persoanele care au făcut totuși tranzacții transfrontaliere pe internet uh, și au văzut că funcționează, um, sunt uh, dispuși să mai facă astfel de tranzacții. Deci e important să construim, să creăm încredere în rândul consumatorilor. Dacă îmbunătățim uh, disponibilitatea sistemului ADR, acest lucru nu va însemna neapărat uh, că persoanele vor apela mai mult la acest sistem, dar faptul că există o metodă rapidă și ieftină de um, rezolvare a conflictelor va crește cu siguranță nivelul, um, nivelul ofertelor și uh, companiile vor uh, ști foarte bine um, care sunt problemele cu care se confruntă consumatorii în ceea ce privește bunurile lor. Deci totul uh, se întoarce într-un fel, urcă înapoi pe lanțul de, um, de producție și de vânzare. 4% din PIB-ul european este alocat greșit, inadecvat la ora actuală. Consumatorii sunt cei care suportă consecințele acestei pierderi, care nu este uh, corectată. Companiile care oferă servicii bune, de calitate, nu uh, beneficiază de, nu uh, se bucură de beneficiile competitive de care trebuie să se bucure. Deci aceasta este o problemă gravă atât din punctul de vedere al consumatorului, cât și din punctul de vedere al uh, companiilor. Voi da acum cuvântul domnului uh, Peter Morgans, directorul unei instituții al cărui nume nu îl pot pronunța și nu voi încerca. E vorba de Autoritatea um, umbrelă olandeză pentru uh, sistemul foarte eficient uh, olandez de uh, soluționare alternativă a, sol- a disputelor. Un sistem despre care am auzit deja mai multe astăzi. Îi dau cuvântul. comes. Oh, sorry. Uh, yeah. Do you want to say that? I was going to just add that my friend and colleague Mrs. domnul Harbour, domnul uh, Van Royden, cred că este uh, președintele uh, acestui grup. Vrem să vă urăm uh, bun venit și uh, vreau să ne ajutați să pronunțăm corect acest număr. Da, sunt doamna Roman Omen Ruiten. Uh, Chiar și uh, numele meu uh, se citește la fel de greu ca numele acestei instituții, dar uh, în Olanda trebuie să spun că această instituție funcționează foarte bine. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Merkens. Voi vorbi în limba olandeză. Voi prezenta puțin organizația noastră, să vă arăt cum funcționează ea, cum este structurată în primul rând, și vă voi spune cum funcționează uh, organismul nostru de uh, primire a petițiilor, a plângerilor. În primul rând, organizația noastră Umbrello. organizație, organizatie, 50 sectorale comisii. Sub uh, autoritatea acesteia se, afer, se, află mai, se află 50 de comitete de plângeri ale consumatorilor. Există trei piloni. În primul rând, organizațiile consumatorilor doresc să aibă un sistem uh, simplu, ieftin și care să funcționeze uh, ca pe roate. Avem uh, pilonul comerț și industrie care se ocupă de gestionarea eficientă și de, efect, și de uh, soluționarea disputelor și mai avem un uh, pilon care se ocupă de soluționarea disputelor. Noi suntem autoreglementați, sistemul nostru nu este obligatoriu pentru industrie. Toți participanții la sistem participă voluntar. Sistemul ADR se extinde. Vedeți că din 2005 în 2010 uh, am uh, înregistrat tot mai mulți uh, utilizatori, a crescut și numărul comitetelor. Calitatea uh, serviciilor noastre este recunoscută și noi dorim uh, să ne extindem disponibilitatea față de consumator, dar și uh, dorim ca și ei să înceapă să participe tot mai mult la acest sistem. Avem 50 de comisii de arbitraj separate pe care le-am menționat aici, sunt listate cu caractere foarte mărunte pentru a încăpea pe o singură pagină. Avem comisii care se ocupă de comunicare, sunt șase astfel de comisii. Există și uh, companii care se ocupă de servicii pe internet. Uh, avem uh, și, o comisie, și 8 sau 9 comisii care se ocupă de sectorul construcțiilor, transportul, este un domeniu care cuprinde și el mai multe comisii, uh, în special cea legată de aviație, o comisie care a fost înființată în urmă cu un an și jumătate. Pasagerii uh, companiilor aeriene pot apela la această comisie pentru probleme apărute. Există probleme uh, legate și de chestiuni uh, precum uh, călătoriile, bunăstarea, îngrijirile medicale, spitale, servicii comunitare și așa mai departe. Cum uh, sunt structurate comisiile pentru plângeri? Avem trei membri independenți. Fiecare comisie este complet imparțială și independentă consumatorul poate să se adreseze fie tribunalului, fie uh, comitetului de uh, uh, plângere, de reclamație și dacă așa face, atunci cealaltă parte este obligată să adreseze aceleași instanțe. Comisia noastră respectă regulamentele europene în ceea ce privește uh, implementarea procedurilor legale, iar acest lucru este valabil din 1998. Avem uh, un sistem cu totul uh, electronic, uh, consumatorul poate depune plângerile electronic și poate urmări statutul procedurii pe internet, pe toată durata desfășurării sale, poate afla la orice moment stadiul dosarului său, care este gestionat electronic Există și o listă a tuturor participanților, a tuturor cazurilor și a tuturor deciziilor. Toate sunt transmise înapoi sectorului industriei de care țin. Deci, uh, plângerile consumatorilor sunt toate introduse în sistem și sunt transmise mai departe companiilor participante um, și aceste informații sunt menite să îmbunătățească uh, calitatea serviciilor oferite de industrie. Avem, uh, primim pe an uh, în jur de 10-11 mii de plângeri, în jur de 20 de mii de vizite pe site-ul nostru, multe, foarte multe apeluri telefonice. În general, durează cam patru luni elaborarea unui raport al unui expert al nostru și încă câteva săptămâni pentru uh, organizarea unei audieri și apoi pentru uh, pregătirea unei decizii. Dacă pierde uh, cazul, compania implicată trebuie să suporte cheltuielile de judecată, cheltuielile gestionării cazului. Taxa pentru consumator este între 25 de euro și 125 de euro, însă consumatorul nu um, este expus la riscul suportării în întregime a cheltuielor de judecată ca într-un caz la tribunal. Dacă decizia este um, în favoarea consumatorului, costul uh, îi se rambursează. După cum am spus, sistemul nostru este fiabil, este ușor de accesat atât de companii cât și de Uh, consumatori, este foarte rapid și este ieftin. Nu cred că există ceva mai bun decât sistemul nostru. Acestea sunt cele mai bune practici existente și sunt susținute atât de companii cât și de consumatori. Vă mulțumesc! Very interesting indeed. Um... Foarte interesant, spune doamna președinte. Nu cred că se poate copia acest sistem în toată Uniunea Europeană, dar este un exemplu de bune practici. Și cu aceasta ajungem la ultimul vorbitor din această parte a sesiunii noastre, înainte să dăm cuvântul în sală, domnul Jorge Pagadolis, care este uh, șeful Comitetului European Economic și Social, o altă instituție a Uniunii Europene. În comitetul acestuia s-a adoptat un aviz în ceea ce privește Single Market Act, în care se face referire la ADR. Deci va vorbi din perspectiva acestui comitet. Les... Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Cele cinci uh, minute nu mă permit nici măcar să uh, vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o invitându-mă aici. Avantajul uh, de a vorbi ultimul este că totul a fost deja spus, așa că voi intra direct în pâine. Permiteți-mi însă să îi răspund domnului Harbour. Uh, care ne-a întrebat care este uh, poziția ECOSOC în legătură cu acest subiect. Uh, Comitetul Economic și Social nu a fost sesizat uh, pentru a-și da avizul în legătură cu acest subiect, deci opinia mea este strict personală. Cu toate acestea, așa cum ați spus, domnul președinte, ieri am admis un aviz în legătură cu legea pieței unice. Consultațiile actuale sunt în legătură cu modurile alternative de uh, rezolvare a Consiliului, trebuie să ajungă la propuneri legislative, să aibă ca rezultat uh, propuneri legislative. Noi felicităm uh, programul de lucru al Comisiei, care prevede rezoluție legislativă în legătură cu căile extrajudiciare de atac. Exact aceasta este și părerea mea. Această caricatură nu ar fi trebuit să apară decât la sfârșitul discursului meu. Păcat uh, că, iată, a apărut deja, dar voi vorbi despre ea la sfârșit. În această discuție trebuie să analizăm ambele consultări împreună, pentru că ele se completează una pe alta. Dar trebuie să amintim și câteva documente importante, cele două recomandări ale Comisiei, Cartea Verde a Comisiei din aprilie 2002, recomandările Comitetului uh, de Miniștri al Consiliului Europei, uh, foarte importante și ele, și de asemenea mai multe hotărâri ale Curții uh, de Justiție, la Ro, Rasini și mai multe hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului, în special în cazul Philips Lackers versus Lackers, sunt foarte importante. Așa cum a spus colega mea, care este una dintre cei trei mușchetari și care uh, a pregătit un aviz cu trei raportori în legătură cu uh, legea pieței unici. Așa cum a spus colega mea foarte bine, trebuie să rezolvăm, uh, să clarificăm această problemă. face câteva observații foarte scurte. Rezolvarea conflictelor nu înseamnă că facem dreptate. Justiția își are locul la tribunal. Doar tribunalul are puterea și competența de a face dreptate. ADR reprezintă un mijloc excepțional de soluționare a disputelor, în special în cazul relațiilor cu consumatorul, în loc să vorbim despre mijloace alternative, ar trebui să vorbim despre mijloace adecvate, mijloace uh, potrivite, soluționare a conflictelor și să eliminăm termenul alternativ, acel A. ADR nu înlocuiește tribunalele. S-au mai spus acest, acest lucru. Ele pot fi un complement util și necesar uh, față de tribunale. Consultarea comisiei în legătură cu acțiunile de grup uh, au spus acest lucru foarte clar. Flexibilitatea, simplificarea, claritatea și încrederea consumatorului sunt elemente importante. Insist asupra acestui punct al confidențialității în special, pentru că confidențialitatea permite buna funcționare a acestor mijloace alternative de soluționare a disputelor. Confidențialitate, bineînțeles, în anumite condiții, aderare voluntară, independență, egalitate a părților, formare adecvată și competență înaltă a mediatorilor, caracter uh, constrângător și executoriu al uh, deciziei, posibilitatea de recurs, de contestare și uh, anumite termene de prescripție. Dar, după cum s-a spus deja, părți interesate din statele membre sunt cele care trebuie să stabilească care sunt sistemele ADR pe care le consideră cele mai adecvate. Trebuie într-adevăr să facem ceva la nivel comunitar? Răspunsul meu este da, dar. Subsidiaritatea, proporționalitatea, aceste două criterii trebuie să fie analizate în profunzime înainte de a lua vreo inițiativă la nivel comunitar. Dar răspunsul este da, pentru că trebuie să avem un climat de fiabilitate, de credibilitate în toate statele membre, să certificăm faptul că ADR-urile existente reprezintă parametri bine definiți și care sunt acești parametri? În primul rând, independența, imparțialitatea. Distanțion între entre j'ai à s-a făcut uh, distinție între cele două, deși cred că e dificil să o facem, uh, principiul uh, contradictoriului, eficacitatea, legalitatea, libertatea, reprezentarea, toți acești parametri se regăsesc deja în uh, recomandarea Comisiei 98 uh, și 2001. Aceste recomandări uh, ar trebui să fie transformate în directivă. Asta propun eu, să facem o directivă care să cuprindă principii și reguli fundamentale de procedură, care să cuprindă obligații de formare um, uh, precontractuale și contractuale, o largă marșă de inițiativă a părților implicate și a statelor membre, o cooperare sporită în cadrul uh, regulamentului 2006-2004, Uh, Comisia la ora actuală reformează acest document, dar cred că a pierdut uh, ocazia de a face mai mult decât o simplă reformare și crearea unei rețele pe internet pentru aceste sisteme ADR. Voi încheia, pentru că nu mai am timp, arătându-vă această caricatură Aici uh, întrebarea este dacă e prea târziu să apelăm la mediator. Răspunsul este da, e prea târziu. Vă mulțumesc. Uh, interventions. Ați terminat pe o notă fericită. Vă mulțumim pentru intervenție. intervenție. Acum are cuvântul oricine dorește să ia cuvântul în sală. În această dupămasă ne doream să vedem care e calea de urmat și nu să evaluăm ce există deja, așa că cei care au o idee în legătură cu o viitoarea formă a ADR sau altfel de propuneri, dorim să vă ascultăm. Văd că foarte mulți vor să ia cuvântul, întâi Malcolm și apoi vă voi da cuvântul pe rând în sală. Mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi aici. În primul rând, salut această inițiativă a Parlamentului și a Comisiei. Mi se pare că punctele cele mai importante sunt următoarele. Fiecare e de acord în ceea ce privește informația. Există trei părți care trebuie să joace un rol principal. Guvernele trebuie să aibă și să întrețină un, regi, un registru cu schemele care există pe teritoriul lor. Companiile trebuie să uh, formeze astfel de scheme și să publice informații despre ele și cred că ar fi o idee foarte bună dacă ar exista un regulament foarte strict despre care trebuie să îi informeze avocații pe clienților în ceea ce provește sistemele ADR înainte de a iniția un proces. Dacă există un proces înainte sau după ADR, atunci pur și simplu nu mai are niciun rost. Costurile sunt foarte mari. Un alt punct pe care vreau să-l ating, credibilitatea. Pentru a avea credibilitate în aceste sisteme, trebuie să se identifice niște criterii obiective trebuie să existe certificări în ceea ce privește aceste criticări, ă, aceste puncte importante. Am auzit ce se întâmplă în alte țări. Dacă există identificări, certificări independente și niște criterii, atunci credibilitatea este asigurată. Un al treilea punct. Natura voluntară a sistemelor ADER. Cred că trebuie menținută. Nu e vorba doar de exemple de succes sau eșec. Nu, acest lucru nu poate fi obligatoriu. Dacă ne dorim uh, un sistem ADR obligatoriu, atunci scopul acestuia pur și simplu se pierde. Și un ultim uh, punct pe care vreau să-l exprim. Oamenii ar trebui să privească tribunalele nu ca un forum pentru litigii, dar și ca un sistem care să încurajeze sistemele ADR. Ar trebui, oamenii ar trebui încurajați să încerce să apeleze întâi la ADR. Există anumite tribunale care pot încuraja oamenii să ajungă la un acord. Și am și un exemplu, dacă există o asemenea funcție care să se asigure că dacă părțile doresc, pe baza unei uh, intervenții voluntare, dacă o instanță uh, sprijină o asemenea, o, o asemenea, un asemenea decurs și îl face final, atunci nimeni nu vine cu aceeași problemă într-un caz viitor. Și această a finalității este și ea una foarte importantă. Vă mulțumim! spune doamna președinte. Așa cum mi-a reamintit Malcolm, trebuie să vă reamintesc să fiți cât mai succinți, așa că de acum fiecare va avea la dispoziție două minute. Le cer următorilor vorbitori să se încadreze în timp. Puteți, vă rog, să vă și prezentați, da? Mă numesc Jiva Novak, vin din Slovenia, sunt avocat, dar și mediator la Tribunalul Districtual din Dubliana. Aici particip din funcția mea de avocat pentru consumator din Slovenia. Pentru a putea fi mai eficientă, voi continua în limba mea maternă. Foarte pe scurt, vreau să spun următoarele. Sistemele ADR ar trebui să fie oneste față de consumatori. Acest lucru înseamnă că ei trebuie să aibă încredere în aceste sisteme. Asociațiile de consumatori sunt cele care ar trebui să garanteze pentru sistemele ADR. Ar putea și avocații să garanteze pentru aceste sisteme. Pentru ca ADR-ul să fie demn de încredere, înseamnă că acest sistem de mediere din cadrul sistemului trebuie să fie unul imparțial. Mediatorul trebuie să fie conștient de diferitele particularități ale cazurilor. Așa că nu vorbim doar despre mediere. Vorbim și despre o luare de decizii în cadrul litigiilor consumatorilor. Aici există diferențe față de alte litigi în care mediatorii iau decizii sau felul în care acționează în litigiile comerciale când vorbim de un litigiu între două companii. Litigiile consumatorilor au niște trăsături specifice de care trebuie să se țină cont. Trebuie să ținem cont de toate acestea atunci când vorbim de niște principii comune în ceea ce privește sistemele ADR. Și aici se poate atinge și principiul confidențialității. Acesta este principiul cel mai important în procesele de mediere. Nu e totdeauna ceva pozitiv pentru consumator și de aceea trebuie să fim foarte atenți. Litigiile consumatorilor implică un număr de părți implicate, pentru că nu e doar un litigiu între companie și consumator, câteodată trebuie să se ia decizii și în ceea ce privește practici neloiale. De multe ori există mai multe părți, de aceea transparența în procesul de decizie trebuie să fie asigurată. Ar trebui să existe și niște rapoarte anuale în ceea ce privește trăsăturile specifice ale litigilor care au fost soluționate într-un anumit organism ADER, să se știe și soluțiile la care s-a ajuns, astfel încât să poată profita, profita de acestea și alți consumatori și să poată evita practici neconforme ar trebui să se cunoască acele companii care nu au practici corespunzătoare. S-ar putea încuraja și o competiție onestă pe piață. Trebuie să fie foarte clar că noi luăm decizii și în ceea ce privește încălcările. Trebuie să fie clar, companiile care fac parte din sisteme sunt unele oneste. Trebuie să se țină cont și de acest lucru. Doamna președinte, domnul de la 79 are cuvântul. Bună ziua, Vincent Helmond, de la o asociație europeană. Aș dori să vorbesc despre câteva dintre lucrurile care s-au spus până acum. Se pornește de la premisa că ADR e un sistem ieftin nu cred că lucrurile stau așa. Soluționarea litigilor nu e niciodată necostisitoare. În cea, ă, experiența mea următoare, Am, făc, am ă, făcut un asemenea sistem pe internet acum câțiva ani și dacă ne dorim ca procesul să fie unul de calitate, atunci e nevoie de mai multe alte procese de un sistem de gestionare a calității și de alți factori și există costuri care sunt generate și acestea nu se recuperează dacă valoarea litigilor este una mică și acest lucru se întâmplă mai ales în cazurile transfrontaliere, în litigiile transfrontaliere. M-ar interesa o studiere îndeaproape a legăturii între costuri și eficacitate. Aș vrea să știu ce s-a făcut până acum și cum am putea să găsim niște scheme de finanțare pentru acele conflicte cu o valoare scăzută. Am ascultat azi mai multe experiențe în care se foloseau bani publici, dar mă întreb dacă nu există și fonduri private și m-ar interesa și ce se întâmplă în cazul în care intervine o competiție între cele finanțate public și cele finanțate privat, sistemele. voi întoarce imediat înapoi spre centru, dar acum dau cuvântul aici. Mulțumesc foarte mult, profesor Cristor Havogis de la Universitatea Oxford. Vreau să vorbesc despre trei aspecte. În primul rând, despre tehnică. Deși arhitectura și structura Uh, variază foarte mult între statele membre, tehnica folosită în sistemele acestea e una similară, arbitraj și mediere. Observăm că există o împărțire a tehnicilor. În primul rând, se începe cu negociere între părți, apoi conciliere sau mediere prin intermediul unui expert, iar apoi se ajunge la arbitrare obligatorie. Sau se ajunge la tribunal. De multe ori, tribunalul este uh, Stadiul final, el este cel care ajută în darea unui răspuns. Următoarele puncte au de-a face cu problemele în ceea ce privește lipsa transparenței, lipsa sprijinului și lipsa de acoperire în anumite sectoare. Cred că aici există două aspecte care ar putea duce la modificări. În primul rând, ar trebui să existe un cadru umbrelă și acest lucru se întâmplă în țările de jos. Și în țările nordice există un sistem similar, dar cheia stă în țările de jos. Trebuie să existe un consiliu pentru, uh, disputa, de, pentru soluționarea litigilor. Observăm că în, în statele membre există foarte multe diferențe. Însă, dacă știm că există ceva ceva ce funcționează, atunci uh, oamenii vor fi și interesați să existe asemenea, de, con, asemenea consilii. Când analizăm ADER în comparație cu instanțele, când vorbim despre legislație, atunci se ajunge la un sistem total al calității. Informația este captată se folosesc toate sistemele. Se vede care sunt rezultatele arbitrării. După aceea, acestea trebuie să ajungă mai departe, la legislator, pentru îmbunătățirea calității. Astfel se ajunge și la o folosire mai mare a sistemelor ADR și o situație mai bună pe piață. Și dacă acționăm așa, vom putea să abordăm rezolvarea problemelor cu procesele colective. Mulțumim, spune doamna președinte. Doamna, aveți cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult. Sunt secretar general al Asociației Internaționale în ceea ce privește asigurările. Aș dori să spun întâi următoarele. Trebuie să știm că acest proces de consultare este unul foarte extins. Vorbim despre niște sisteme și niște metode foarte diferite. Chiar dacă mm, metodele pot să uh, fi asemănătoare, totuși există în continuare diferențe în cadrul sistemelor ADR. Aș dori să reamintesc Comisiei că e nevoie de un set clar de definiții. Trebuie să ne fie foarte clar despre ce vorbim. S-ar putea ca cerințele de la care se pornește să fie foarte diferite pentru diferitele sisteme, fie că vorbim despre confidențialitate sau despre publicarea deciziilor. În cazul medierii este foarte important să se respecte confidențialitatea. Dacă nu, nu am ajunge niciodată la un rezultat satisfăcător al medierii, pentru că vorbim despre calea de urmat Aș dori să vorbim despre asigurările în ceea ce privește pro- protecția juridică. Asemenea, organisme în diferitele state membre încearcă acum să analizeze care e potențialul soluționării alternative a litigilor în acest sector. Încercăm să vedem cum ne putem folosi de asemenea sisteme în cazul asigurărilor. Vreau să vorbesc despre trei cazuri în care asigurările pot fi foarte importante. În primul rând, în ceea ce privește conștientiz conștientizarea. Asigurările ar putea să îi ajute pe oameni să știe că există asemenea sisteme ADR. Apoi, în ceea ce privește lipsurile care există, toate sistemele ar fi acoperite, indiferent de întinderea geografică. Și apoi, dar nu în ultimul rând, costurile. Premii care să fie plătite celor asigurați ar putea să acopere costurile medierii, așa că probabil că există potențial în acest sens în ceea ce privește asigurările pentru mediere. Vă mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președinte. Încă două intervenții pentru ca și vorbitorii să aibă timp să răspundă. Acum foarte multă lume vrea să ia cuvântul, așa se întâmplă de câte ori dorim să închidem lista. Și avem o persoană acolo, una dincolo, patru persoane, dar vă rog, cât mai succint, un minut fiecare. Mulțumesc, aș dori doar să, să, vor, să vă spun pe scurt despre uh, aspectele transfrontaliere. Sunt de acord că sistemul ADR ar ajuta în ceea ce privește căile colective de atac, ar putea fi un sistem la care să se poată apela. Apoi, în ceea ce privește cazurile transfrontaliere, consumatorii trebuie să știe cui să se adreseze în asemenea cazuri. Fie aceasta ar fi calea de urmat, astfel încât cazurile să ajungă de la un punct de contact la uh, celălalt. Apoi, în ceea ce privește consumatorii și afacerile, consumatorii trebuie să aibă încredere în sistemele ADR. E nevoie de niște standarde și de recunoaștere reciprocă. Dacă există recunoaștere reciprocă, atunci se va face apel la aceste sisteme ADR. Iar apoi, în ceea ce privește deciziile care trebuie luate într-un cadru juridic. Acestea trebuie să țină cont de drepturile legale ale consumatorilor. Mulțumim, uh, spune doamna președinte, ați spus patru lucruri, dar într-un minut, așa că totul e în regulă. Mulțumesc, sunt director ECC Suedia. Aș dori să mă întorc la exemplele bune și la situația în care toată lumea câștigă. În Suedia, sistemul nostru ADER funcționează foarte bine. De exemplu, în cadrul industriei automobilelor, aceștia sunt obligați să vină cu recomandări în ceea ce privește sistemul ADR. Există aici numeroase avantaje. E nevoie să discutăm despre ele pentru că acestea sunt uh, aspectele care îi fac pe consumator să aibă mai multă încredere în sistemele ADER. Mulțumesc! Mulțumim, spune doamna președinte, domnul de aici și apoi ultima persoană care va lua cuvântul. Eh, Asociația de consumatori Belge, și J'ai quelques brèves réflexions, donc. Mulțumesc, sunt membru al organizației din Belgia. În primul rând, a fost accentuată transparența aici, care este foarte importantă pentru um, consumator și, de asemenea, echilibru între egalitate și echitate. Cred, deci, că trebuie să eliminăm incoerențele și să avem un text, o directivă, care să înglobeze cele două recomandări. O a doua remarcă se referă la utilitatea unui regulament european. Acest regulament dă niște idei care pot fi transpuse într-un sistem ADR. De exemplu, mă gândesc la problemele de traduce, ex, traducere. Există formulare tip care se traduc automat. De asemenea, faptul că nu există avocați, consumatorii nu trebuie să aducă argumente juridice, de fapt judecătorul, să spunem, este cel care ajută uh, părțile să argumenteze și trebuie să ne gândim și la niște formate standard pentru sistemele de mediere și sistemele de arbitraj cu acele decizii obligatorii. Apoi transparența, foarte importantă nu se referă doar la existența lor, ci și la transparență. Consumatorul are drept la o, accesul la o bază de date care să conțină toate datele unui sistem de arbitraj și, prin urmare, consumatorul trebuie să fie informat cu privire la toate costurile posibile. Deci un sistem complet de legături către toate subsistemele ADR-ului. Asta are legătură și cu transparența. Cred că sistemul care prevede măsuri preventive este, este important. Litigiile pot fi evitate cu contracte tip cu clauze minimale. Cred că modelele din țările de jos sunt bune pentru că există contracte tip legate de aceste obiective de a evita, de a preveni problemele. Mulțumesc și un ultim vorbitor, domnul de aici din față și îmi pare rău, dar restul nu vor mai putea interveni. I'm Fernando Esteban de la Rosa, I'm coming from the university. Mulțumesc foarte mult, vin din Universitatea de la, din Granada. Am răspuns la invitația uh, Asociației Consumatorilor din Spania și acum voi continua în limba spaniolă. Am crezut că tot ce am auzit în această după amiază a fost foarte important și interesant. Însă vreau să spun următoarele. Nu cred că s-a pus accentul destul pe importanța și pe valoarea sistemelor ADR în ceea ce privește comerțul transfrontalier. Chestiunea despre care aș dori eu să vorbesc e următoarea. Vorbim despre un cadru comun care să ajute pentru dezvoltările ulterioare. Însă, ce nu trebuie să uite Uniunea Europeană? Ceva ce parte, face parte din rolul acestea când vine vorba de reglementarea aspectelor ce țin de protecția consumatorilor. Am auzit vorbitori exprimându-se cu privire la faptul că e nevoie de o directivă la, a Uniunii Europene pentru uh, consumatorii europeni în care să conțină informații despre o platformă de care e nevoie. E nevoie de o plasă de siguranță legală a Uniunii Europene. Aceasta trebuie să se bazeze pe niște criterii foarte clare, astfel încât companiile care furnizează servicii să aibă un fel de acreditare. e nevoie de niște informații prin care consumatorul să știe că poate să aibă încredere în respectiva companie și ar fi nevoie și de niște relații bune între uh, instituțiile omologe din statele membre. E, am putea vorbi de mediere, de arbitraj pe internet. Probabil că așa ar fi posibil să dezvoltăm asemenea mecanisme. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte. Timpul trece și ne apropiem de sfârșitul timpului pe care l-am avut la dispoziție. Acum voi da cuvântul vorbitorilor. Dorește cineva să ia din nou cuvântul? E o invitație, dar nu obligație. Vă mulțumesc! Să începem cu ultimul vorbitor. Domnule Pegado, aveți cuvântul. bien, madame. Non, euh, très Mulțumesc. Foarte scurt, vreau doar să spun că în fața comisiei se prezintă niște alegeri fundamentale. În primul rând, întrebarea aceasta voluntar sau necesar. Săptămâna trecută, în țara de unde vin, guvernul a hotărât ca arbitrajul să fie necesar pentru mm, serviciile publice esențiale și doar pentru acesta. Nu știu dacă este o soluție bună. Este o prima alegere care trebuie făcută. O altă opțiune este confidențialitate sau nu. Este esențial. Eu sunt pentru confidențialitate de îndată ce intrăm în aceste sisteme ADR? Și ultima întrebare pe care trebuie să o aibă în vedere comisia este finanțarea, costurile. S-a spus aici că nu e vorba de costuri zero. Există costuri de finanțare, fie că sunt publice sau private și trebuie să vedem de unde vin aceste fonduri. Sistemurile funcționează foarte bine, dar au nevoie de fonduri pentru a funcționa corect. Mulțumesc! domnul Morkens. Calitatea este foarte importantă și, evident, atrage după sine și costuri. Sistemele electronice necesită investiții. Guvernul a acoperit jumătate din fonduri în cazul nostru și partea privată cealaltă jumătate. Pentru consumatori e destul de ieftin, cam 125 de euro. Dacă consumatorii însă ar merge în instanță, guvernul ar avea de plătit costuri mult mai mari acolo. Deci este mai ieftin și pentru guvern. Și este bine și pentru companii, fiindcă dacă sunt mai puține, mai puține plângeri și costurile vor fi mai scăzute. Îmi amintesc un car, o, există cheltuieli de avocat, uh, care sunt și ele destul de mari. ADR este ultimul nivel pentru a soluționa rapid litigiile pe baza acordului reciproc, ultimul nivel la care acest lucru se poate întâmpla. Nu este ieftin, uh, nu este un procedeu ieftin, dar este mai ieftin decât uh, arbitrarea în cazul unei instituții private sau publice, instituții perfect respectabile, dar care au fost create pentru a soluționa litigii între companii și care uh, nu au costuri adaptate cazurilor B2C. În Franța, noi considerăm că companiile private trebuie să plătească costurile pentru mediere și nu cerem nimănui să plătească în locul nostru rolul organizațiilor de afaceri este să se asigure că aceste companii ajută la îmbunătățirea informațiilor referitoare la ADR, oferă garanția imparțialității criterii clienților și acoperă o arie largă pe baza principiului solidarității. Cred că ne apropiem de final. Sunt ultimul reprezentant al comisiei care ia cuvântul, așa că în numele comisiei vreau să vă mulțumesc pentru contribuțiile foarte consistente și interesante pe care le-ați avut și acum dau cuvântul președintelui comisiei IMCO pentru concluzii. Mulțumesc, Jackie, pentru moderarea acestei sesiuni. Îi mulțumesc și lui Terin. Am luat multe notițe, fiindcă n-am fost așa de ocupat ca de obicei cu moderarea și mm, am, uh, mi-au apărut și niște idei noi. Până la urmă, exact despre asta e vorba într-o audiere. Câteva remarci finale. Vreau să mulțumesc Comisiei Europene, în primul rând, pentru că a sugerat acest eveniment comun, un exemplu de cooperare, un exemplu bun de cooperare. Uh, sunt sigur că vom dori să continuăm să uh, elaborăm lucrurile, să le ducem mai departe în viitor. O a doua concluzie. Este clar că există un volum mare de expertiză în domeniu pe care trebuie să o folosim. Mulți au contribuit deja cu idei la nivelul comisiei în acest sens și domnul comisar uh, și reprezentantul președinției au făcut niște comentarii foarte interesante din perspectiva statelor membre. Inițiativa europeană trebuie să fie o plus valoare la ceea ce deja se face în Europa. Deci există expertiză care trebuie exploatată și trebuie să vedem cum putem face schimburi de experiență, cum putem crea mecanisme care să consolideze calitatea și să creeze bune practici și coduri de conduită. În calitate de comisie care se ocupă de protecția consumatorilor, trebuie să avem și o abordare transsectorială, lucru care implică intensificarea cooperării pentru consumator care există la nivelul statelor membre. Echipa lui Jackie se întâlnește în mod regulat cu cei care sunt implicați în aceste activități pentru noi este mai dificil, fiindcă e nevoie de mai multe resurse din partea statelor membre, lucru care de altfel se regăsește în multe dintre activitățile noastre, supravegherea pieței și alte domenii, unde considerăm că nu se investește suficient în consumatori. Deci trebuie să fim foarte atenți aici, însă cred că mai sunt multe de făcut. Tehnologia, evident, este un mare ajutor în acest sens. Am avut exemple, în special din uh, țările de jos, cu privire la utilizarea instrumentelor ITC și apoi acele puncte unice de contact ghișee unice au fost menționate aici. Probabil știți cu toții că la nivelul statelor membre, aceste programuri referitor la punctele unice de contact uh, se bucură de sprijinul statelor membre, sunt niște instrumente online foarte utile care încearcă să integreze informațiile și să permită interlocutorilor să treacă prin să facă mai multe alegeri. Deci este vorba de un sistem integrat. Acele instrumente sunt deja disponibile și cred că o serie de vorbitori s-au referit la capacitatea sau la nevoia de a oferi clienților capacitatea să utilizeze resursele și de a informa direcțiile de urmat. Și, într-adevăr, s-ar putea să existe nevoia de a lua decizii, de a alege între mai multe opțiuni și pentru asta e nevoie de instrumente. S-au menționat alte aspecte importante referitoare la implicarea companiilor s-a spus că acele companii care sunt bune, corecte, sunt dornice să se implice, fiindcă până la urmă aceste sisteme sunt avantajoase și pentru companii și pentru consumatori, evident. Și multe companii știu că dacă o problemă cu un consumator este rezolvată în mod corespunzător, acel consumator devine un client pe viață. Și am un prieten care a lucrat în domeniu și care mi-a amintit o zicală japoneză. O problemă este, de fapt, un munte uh, plin cu comori. Ne gândim uh, cu drag la prietenii noștri din Japonia în aceste momente. De asemenea, un echilibru între confidențialitate și transparență este foarte important. Consumatorii trebuie să aibă confidențialitatea garantată, dar este important ca rezultatul final să fie raportat în mod transparent în presă fiindcă până la urmă asta înseamnă construirea unei jurisprudențe. Consumatorii uh, pot să descurce acopere multe prin analizarea cazurilor um, deja încheiate, multe care îi pot ajuta și pe ei. Și uh, dacă ai o problemă care știi că nu s-a mai întâlnit, poți să găsești metodele de a o rezolva repede. În ceea ce privește comisia, lucrăm uh, foarte îndeaproape cu colegii de la juri. M-am bucurat să-l văd pe domnul Baltazare, ca reprezentant al comisiei juri, domnul Lene, președintele acelei comisii și cu mine lucrăm îndeaproape, fiindcă există aspecte importante legate de politici juridice și implicații juridice în ceea ce privește toate aceste aspecte. Comisia mea a arătat împreună cu celelalte comisii că putem conlucra îndeaproape pentru Single Market Act, ne-am întâlnit azi dimineață, știți, am vorbit despre asta și vrem să avem același nivel de colaborare și în ceea ce privește ADR pentru a răspunde ideilor promovate de comisie. Sunt sigur că asta e doar prima audiere pe ace- de acest fel, fiindcă dorim să vă invităm pe mulți dintre dumneavoastră, de fapt pe toți, să reveniți, să discutăm cu privire la viitoare propuneri. Cam astea au fost remarcile mele de final. A fost uh, o zi foarte plină și membrii comisiei mele știu că în încheiere întotdeauna vreau să reamintesc oamenilor că avem un buletin informativ al comisiei noastre INCO, spun asta în calitate de președinte, dar vreau să știți că am o echipă bună de oameni care o redactează, nu fac eu. Există deci exemplare pe care le puteți lua și ne-ar plăcea să păstrăm legătura. Și dacă vă uitați, pe spatele acestui document vedeți că vă puteți alătura prietenilor rețelei IMCO. Avem uh, o adresă de e-mail, vrem să ajungem la 1500 de membri. E un stimulent foarte special și cu asta închei, fiindcă e un anunț exclusiv pentru ziua de azi. Abonatul cu numărul 1500 va avea ocazia să ia prânzul cu mine în restaurantul deputaților.